Ja, liebe Kolleginnen Kollegen. Dragi colegi, aș dori să deschidem ședința noastră a Comisiei INTA din această dimineață și vă salut în primul rând călduros, bun venit după această pauză parlamentară de vară. Sper că ați petrecut o vacanță plăcută și că sunteți pregătiți acum și în formă pentru a face față provocărilor următorilor săptămâni care vor urma, pentru că mai ales în ceea ce privește comerțul internațional și în uh, domeniul de competență al acestei comisii parlamentare avem tot felul de lucruri de făcut. Astfel vă propun să începem direct cu ordinea de zi de astăzi și să vă întreb mai întâi dacă există comentarii sau dorințe de modificare a ordinii de zi. Nu este cazul, astfel ordinea de zi este adoptată. Punctul 2 de pe ordinea de zi este aprobarea procesului verbal al reuniunii din 22 iulie, ultima noastră reuniune. Am avut o regulă și în mandatul trecut. Dacă până la sfârșitul reuniunii de astăzi nu există niciun comentariu față de acest proces verbal, acesta este considerat adoptat. Văd că nimeni nu dorește să ia cuvântul acum, așa că vom proceda identic. Trecem la punctul 3, comunicările președintelui. Aș vrea mai întâi să vă amintesc că această ședință este transmisă pe internet live, așadar vă rog să țineți cont de acest lucru pentru că s-ar putea oricând să fiți în ecran și să um, se transmită live ce spuneți și faceți. Apoi, aș vrea să vă spun și că există toate, toată corespondența care s-a scris între timp de la ultima noastră ședință până astăzi pe care o puteți consulta de asemenea în dosar. În legătură cu ceea ce ne preocupă pe noi și anume problemele de comerț și actualele chestiuni de care trebuie să vorbim, ați văzut că evoluțiile post-Bali sunt destul de dezamăgitoare și uh, așa numitul Trade Facility Agreement a fost uh, blocat Probabil că vom uh, mai folosi și forumul public al OMC pentru ca la începutul lui octombrie să mai relansăm această discuție și să încercăm să mai obținem ceva. Trebuie de asemenea să reacționăm la uh, reacția rusă la sancțiunile impuse de către Uniunea Europeană mai ales în ceea ce privește interzicerea importului de alimente. Și va trebui să vedem care este impactul asupra producătorilor europeni și cum putem, de asemenea, să îndulcim acest impact oarecum pentru a găsi compensări. Consiliul, după cum știți, a hotărât să aprobe măsurile luate de către Comisia Europeană în acest domeniu și de aceea cred că pentru Comisie acum este clar că trebuie să se analizeze efectul acestor sancțiuni și reacției la sancțiuni asupra producătorilor europeni și urmează să se facă și propuneri pentru a combate aceste efecte. Apoi, uh, dragi colegi, în perioada de la ultima noastră reuniune de comisie au mai existat uh, câțiva pași înainte la uh, acordurile de parteneriat, mai ales în ceea ce privește Africa de Sud și de aceea vom putea să discutăm și despre acestea destul de intens în următoarele luni și mai ales despre acordul de parteneriat cu Camerunul și cu insulele Fiji. Dragi colegi, aș vrea să vă mai dau și o veste bună, și anume că Comisia a acționat în cadrul negocierilor TISA și a publicat uh, documentele din partea Uniunii Europene, toate, tot mandatul uh, pe care îl propusese, pe care îl pregătise. Acum putem, într-adevăr, să ne bucurăm de faptul că există o bază importantă care să poate da societății civile să, uh, posibilitatea să urmărească ceea ce se negociază și uh, Uh, toți partenerii din acest proces uh, sperăm să acționeze la fel la un moment dat și să poată să își publice documentele la fel cum a făcut-o și Comisia Europeană. O ultimă comunicare se referă la Ucraina și la acordul de parteneriat cu Ucraina. Știți că acordul de parteneriat este mare măsură de natură comercială, este un instrument de stabilizare a situației economice în Ucraina în momentul de față. Și, fiind dat că suntem uh, acum în discuții cu președintele Comisiei AFET, ne-am pus de acord așadar că acordul de parteneriat și de asociere cu Ucraina trebuie să fie semnat cât mai repede. Avem un calendar cât se poate de strâns pe care trebuie să-l respectăm. Însă s-a constatat că acest calendar foarte strâns trebuie să fie și mai tare strâns, mai ales pentru că ratificarea în Ucraina trebuie să urmeze după aceea și anume trebuie să fie făcută de către Parlamentul care este acum în funcție. Deci știți că în octombrie în Ucraina vor avea loc uh, alegeri anticipate și de aceea trebuie să ne grăbim. A avut loc și o discuție între președintele Ucrainei și președintele Parlamentului la sfârșitul săptămânii trecute, astfel încât s-a ajuns la un acord și anume ca ratificarea acordului de asociere să, cu Ucraina să se facă aproape în același timp în Parlamentul European și în Parlamentul Ucrainei și este vorba de săptămâna din 15 până în 18 septembrie. Deci, de fapt, la noi coincide cu săptămâna de Strasbourg. Cred că, având în vedere situația excepțională din această regiune, un astfel de pas este un pas politic, adică o ratificare în paralel în Parlamentul European și în Parlamentul Ucrainei ar fi, deci, o un pas politic foarte important și eu zic că este un pas necesar în contextul actual, mai ales pentru că noi, în calitate de comisie responsabilă cu comerțul, nu vom mai putea să dăm un aviz față de acest acord din cauza acestor constrângeri de timp de care vă vorbeam și de faptul că trebuie să ratificăm mult mai repede. Comisia pentru Afaceri Externe, AFET-ul, va avea o reuniune extraordinară săptămâna viitoare pentru a discuta despre și a vota despre propunerea pe care trebuie să o facă la plen, pentru ca, într-adevăr, pe 15 sau din săptămâna din 15 încolo să se poată vota la Strasbourg acest acord. Nu mai avem timp, după cum vedeți, să mai facem o dezbatere pe acest uh, acord și nici nu mai putem să elaborăm un aviz. Vă dați seama că eu, în calitate de președinte de comisie, nu sunt foarte bucuros de acest calendar foarte strâns, dar trebuie totuși să ținem cont de situația politică excepțională și de necesitatea acestui acord pentru Ucraina și de aceea trebuie, probabil, în mod excepțional să acceptăm o astfel de procedură și să nu mai purtăm lupte instituționale acum pe această temă. Cu toate acestea, însă, va trebui să scrie o scrisoare către Comisia AFET pentru a explica că este vorba de o situație excepțională și că nu dorim să se creeze o premiză, o să se, să se folosească această situație apoi ca model pentru altele și să se creeze un precedent pentru că este o situație excepțională și vrem să semnalăm acest lucru prin scrisoarea de care vă vorbeam. Dacă sunteți de acord. În această după-amiază vom mai avea ocazia să discutăm despre acest subiect mai intens, dar oricum o fi, vreau să vă anunț că se va întâmpla așa. De fapt, nici nu vreau uh, să purtăm o discuție prea lungă acum uh, despre acest subiect, pentru că, după cum spuneam, după amiază vom avea acest punct pe ordinea de zi, pentru că la punctul următor de pe ordinea de zi avem uh, un invitat la noi în comisie și poate că unele din aspectele care sunt legate de această problemă putem să le discutăm chiar cu oaspetele nostru. Așa că trec la următorul punct de pe ordinea de zi, care este numărul 4. E vorba de profilul lingvistic al acestei reuniuni. Avem la noi în Parlament principiul prin care orice limbă oficială a Parlamentului a Uniunii trebuie să fie pusă la dispoziție în interpretare, însă, din păcate, nu putem întotdeauna să uh, respectăm acest lucru pentru că trebuie să folosim eficient resursele lingvistice. Dacă se folosește o, se aplică, se deschide o cabină pentru o limbă care nu are deputat, bineînțeles că nu are niciun sens, de aceea regimul lingvistic se adaptează și se organizează în funcție de necesitățile deputaților și în funcție de sală, aici fiind o sală cu 16 cabine, Propunem franceză, germană, engleză, italiană, olandeză, spaniolă, grecă, portugheză, finlandeză, suedeză, cehă, ungară, maghiară, lituaniană, letonă, polonă și română. Și într-o cabină, într-o sală cu 12 cabine avem germană, franceză, engleză, olandeză, italiană, spaniolă, cehă, maghiară, polonă și română din nou. Dacă însă apar necesități suplimentare, bineînțeles că le vom nota. Secretariatul va încerca să țină cont de toate necesitățile lingvistice, astfel încât să nu rămână niciun coleg fără interpretare și să nu fie defavorizat. Dacă până la sfârșitul reuniunii de astăzi nu există nicio un comentariu sau obiecție față de regimul de astăzi, atunci așa vom și de față de această procedură nu vom uh, schimba procedura. Așadar, trecem la următorul punct și îi spun buongiorno oaspetelei nostru, domnul Carlo Calenda, viceministrul italian pentru comerț și dezvoltare economică, pe care astăzi îl salutăm la noi în comisie și care ne va prezenta prioritățile președinției italiene cu această ocazie. Având în vedere alegerile și regulile pe care le-am aplicat în Parlament, nu am avut posibilitatea să vizităm mai întâi președinția italiană, așa cum ne-am fi dorit, așadar această reuniune are și un caracter de premieră și uh, cred că sunt multe puncte pe ordinea de zi în acest domeniu la ora actuală care trebuie discutate. Nu e vorba numai de instrumentele de apărare comercială, Trade Defense Instruments, dar este vorba și de valoarea tuturor uh, negocierilor uh, comerciale care au uh, loc în momentul de a față, fie că vorba de TTIP sau de CETA. Vreau să-i dau domnului viceministru mai întâi cuvântul și mă bucur să vă ascult, domnule Calend. aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte Lange, stimați uh, deputați în Comisia INTA. Este o mare onoare pentru mine să am ocazia să mă exprim exprim, să vorbesc în fața acestei comisii pentru a putea ilustra prioritățile care au fost uh, stabilite de către președinția italiană în politica comercială. Ne aflăm la începutul unei legislaturi și cred că este important de aceea să lansăm o dezbatere cu privire la orizontul strategic pe care va trebui să îl abordăm în următorii ani. Deciziile de politică comercială cu care va trebui să se confrunte Uniunea Europeană vor fi probabil cele mai importante decizii de mult timp încoace în această regiune. Ne aflăm acum în, înaintea unei faze noi a globalizării și noi, Europa, va trebui să decidem dacă vrem să fim protagoniștii acestei faze sau dacă vrem să fim din nou pasivi și să ne supunem alegerilor altor protagoniști pe scena mondială, pentru că nu există altă variantă decât aceste două. Consiliul European din iunie a stabilit o nouă agendă pentru creștere și ocupare, care necesită o așa numită agendă strategică for the Union at a time of change – de fapt, axioma acestei idei este că, axioma este că toate politicile Uniunii vor trebui să contribuie la uh, obiectivele de creștere, ocupare și uh, competitivitate ale întreprinderilor europene. Aceasta se aplică, bineînțeles, mai ales politicii comerciale care trebuie să se integreze în mod plen, de plin în această uh, moment important al economiei internaționale și trebuie să facă față și noilor etape de globalizare. Aș vrea să subliniez trei aspecte din această a doua fază pe care trebuie să nu le uităm pentru a putea elabora cu adevărat o strategie eficientă. În primul rând, diferențele între costurile de producție între țările avansate, ca, din țările emergente, de exemplu, care din ce în ce mai, se fac din ce în ce mai vizibile, uh, Vedem, de fapt, peste tot în Occident o dezvoltare a unui fenomen de reshoring, care eu cred că se va accelera și în următorii ani. Este o ocazie pe care va putea să o, vom putea să o folosim pozitiv numai dacă reușim să creăm condiții mai bune pentru a putea uh, crea locuri de muncă în Europa. De fapt, e vorba de o încercare de a reveni cu producția în Europa, în Occident, dar nu este clar dacă vom putea reuși acest lucru. În al doilea rând, în țările emergente există foarte multe tendințe prote protecționiste, mai ales în ceea ce privește barierele non-tarifare. Acest fenomen nu se referă însă la toate țările din noua industrializare. Din acest punct de vedere putem de aceea să ne uităm la o lume care, dincolo de a fi, de, ne a fi omogenă, împarte în continuare țările între neoprotecționiști și țări care au acceptat uh, regul, regul, regulile uh, pieței libere. De aceea este foarte important ca toate, um, toate acordurile să fie cât se poate de multilaterale, pentru că acesta este într-adevăr o condiție pe care ar trebui să încercăm să o îndeplinim. În plus, uh, în domeniul producției trebuie să facem alte alegeri, mai ales fiind dat că există din ce în ce mai multe schimburi și din ce în ce mai multe uh, globalizare. Se deschide acum un spațiu și pentru produsele noastre uh, de calitate produse în Europa. Eu cred că obiectivul de a ajunge la un 20% din PIB al produselor uh, până în 2020 este un lucru ambițios, dar nu este nerealist. Trebuie totuși să ținem cont și de faptul că politica comercială trebuie să, se, trebuie să arate altfel decât până acum și trebuie să ținem cont și de țesutul nostru productiv, adică de IMM-uri care sunt o și raspinări într-adevăr a competențelor și a inovării pentru, și sunt și un model pentru întreprinderile mari într-un fel. Uh, de asemenea, în centrul strategiei noastre comerciale va trebui să ne referim la tratatele de liber schimb bilaterale, pentru care sunt uh, foarte importante din punct de vedere al faptului că trebuie să fie analizate foarte îndeaproape față de cele multilaterale. Trebuie, cred eu, să se pe viitor schimburile vor avea loc pe trei paliere. Pe de o parte, acorduri bilaterale, apoi acordii plurilaterale, acordurile plurilaterale sau multilaterale, cum ar fi Green Goods sau Information Technology, TIC, și um, pentru țările care vor fi interesate de liberalizarea unor schimburi și apoi uh, agenda de dezvoltare de la Doha, care va fi foarte utilă pentru a putea um, să găsim un proces de integrare mai puternic. Aceste trei nivele vor putea însă să meargă în sinergie și uh, într-un mod pozitiv. Uh, în sensul în care va trebui să găsim o abordare ideologică, în care speranța de a obține un acord uh, multilateral global este din ce în ce mai mică, dar trebuie să fie în continuare linia directoare a politicii noastre. Succesul negocierilor de la Bali, care sunt acum repuse în discuție din cauza a abordării foarte puțin responsabile a unor țări, a arătat că Uniunea Europeană, când intră în parteneriat cu Statele Unite și cu alte țări care gândesc la fel, este hotărâtă, când este hotărâtă să continue într-o direcție, alte țări sunt obligate să facă alegeri și va trebui să-și arate uh, deciziile. Deci ori vor să participe, ori vor să rămână pe margine. Sigur că nu este ușor însă pentru nimeni să decide să rămână pe margine. Permiteți-mi, vă rog, să vorbesc câteva, să vă spun câteva cuvinte despre aceste negocieri negocieri, precând de la acordul cu Canada. Concluderea acestor negocieri a fost un motiv de satisfacere pentru toată lumea și acum mai trebuie doar să mai perfecționăm acest acord pentru a putea fi convingător. E vorba de cel mai ambițios acord de până acum al Uniunii Europene cu rezultate pozitive pentru toate sectoarele care merg mult dincolo de uh, înlăturarea taxelor vamale au fost deschise și uh, uh, piața uh, contractelor publice, dar de asemenea și la nivel uh, regional s-au făcut progrese. Este extrem de important pentru exportul agroalimentar acest pas înainte. Este vorba de un tratat care poate să joace un rol uh, de benchmark, de jalon, pentru că atunci când vorbim de următoarele luni, va fi foarte mult vorba de negocierile din TTIP, cu Statele Unite. Au trebuit șapte ani însă pentru a ajunge la o concluzie în CETA. Nu putem să ne permitem acest lux. Eu cred că nu vom putea să negociem tot la fel de mult și la TTIP. Dacă sunt corecte premizele pe care le-am enunțat înainte, este clar că parteneriatul cu Statele Unite trebuie să fie uh, acordul cel mai important care s-a negociat până acum și un punct cu adevărat de macaz până acum în uh, această epoca globalizării. În ceea ce privește TTIP-ul s-a spus prea multe în ultimele luni, dar prea multe lucruri lucruri vagi. S-au spus tot felul de lucruri care nu țin de fapt cont de conținutul negocierilor. Foarte multe mituri, foarte multe lucruri care nu au fost deloc adevărate, care sunt alimentate și de faptul că aceste negocieri sunt uh, derulate în secret. De aceea, fiind conștient de necesitățile formale care necesită un grad de confidențialitate, am vrut să scriu, uh, să scriu împreună cu Comisarul Comerțului uh, pentru Comerț o scrisoare tuturor colegilor de la Consiliu pentru ca să declasifice mandatul de negociere. Este necesar și sunt convins de acest lucru să facem un efort suplimentar de transparență și claritate pentru ca să se poată discuta concret de, despre, ce este, de, despre ce este vorba. Odată cu publicarea acestui mandat, pe care cred eu că este necesar să o facem cât mai repede, putem în fine să vedem care sunt temele principale uh, din această negociere și care au fost excluse din cauza dorinței unor state membre. Trebuie de aceea, de după aceea, în momentul în care au fost publicate, să fie cât se poate de sintetice, dar fiecare să participe la runda de negociere. Și un punct important pe care vreau să-l clarific. TTIP-ul este un acord care trebuie să ajungă în favoarea întreprinderilor mici și mijlociri. Ele trebuie să beneficieze de el el și va fi un acord care va trebui să implice și uh, multinaționalele, dar nu să le favorizeze, pentru că acestea sunt deja transfrontaliere, sunt deja gata să răspundă la cerere acolo unde este nevoie. Deci, cele mai importante puncte ale eliminării barierelor non-tarifare și a armonizării uh, reglementărilor va ajuta mai ales uh, IMM-urile și întreprinderile mici, care nu au resursele să depășească aceste obstacole și birocrația în economie. În același timp, este evident că sistemele de welfare, care sunt diferite pe cele două laturi ale Atlanticului, nu pot să mai să fie atinse de către acest acord. Așa cum uh, rămâne în afara negocierii și uh, toată problema legată de siguranța alimentară și de diferențele culturale care nu sunt tratate de acest uh, acord. Bineînțeles că există și chestiuni complexe care țin de TTIP și care trebuie discutate cu adevărat și pentru aceasta Comisia dorește să facă încă mai multe și în același sens trebuie să acționeze și statele membre. De aceea este indispensabil să lucrăm împreună și dumneavoastră veți juca un rol extrem de important ca un rol, uh, un rol din care puteți, uh, rolul pe care îl aveți și pentru că reprezentați populația europeană. Trebuie să ne concentrăm însă pe dezbaterea adevărată și nu pe mituri și pe alte idei preconcepute ideologice care de fapt au um, un fel de anti-americanism la bază pe care nu-l înțeleg. Există, bineînțeles, în Europa diferite sensibilități, diferite chestiuni care sunt uh, importante sau nu. De, este important de aceea să există și o părere a Comisiei cu privire la consultația publică pe mecanismul ISDS pentru ca să înțelegem cum va fi definit capitolul care se referă la prote protejarea investițiilor, pentru ca să convingem toate statele membre. Și este evident în acest sens că nu este posibil să se sustragă puterea democratică a instituțiilor prin acest proces. Ceea ce ne disparte de Statele Unite însă nu trebuie să fie prioritar față de ceea ce ne unește, pentru că nu cred că, fără să fim uniți, putem să mai facem față în această globalizare negocierea TTIP-ului nu pare să fi mers într-un ritm pe care ne-am fi dorit. Transparența nu va fi de suficientă pentru a convinge opinia publică despre importanța TTIP-ului dacă nu suntem gata să arătăm și progrese reale și să arătăm care sunt uh, efectele concrete pe economii. Înainte de cel de al șaptelea round de negocieri, uh, orizontul uh, concluderii acestui acord este în continuare destul de îndepărtat. Așteptăm de aceea ca TTIP-ul să se, să se uh, semneze cât mai repede. Trebuia să se semneze până la sfârșitul lui 2015, însă Consiliul de Ministri al, pentru Comerț din octombrie va discuta despre rezultatele politice în acest uh, domeniu de fapt, uh, trebuie să se participe. Mai întâi, actorii vor participa și la un eveniment public în acest sens. Considerăm că deadline-ul din 2015 trebuie să rămână realist, având în vedere progresele pe care trebuie să le facem. Însă va trebui să avem și o reflexie pe negociere pentru ca să evităm ca diferențele care există în continuare în capitole importante, dar care nu sunt cruciale, să nu mai blocheze capitolele importante care pot să aducă cu sine un acord chiar dacă în ceea ce pri... tocmai pentru că în ceea ce privește felul în care decurg negocierile va trebui să ținem cont și de calendarul politic american, Va trebui să ținem cont, de exemplu, de alegerile de midterm care se apropie și la jumătatea lui 2015. Noi vom, uh, guvernul italian dorește ca dacă după alegerile uh, din America nu se vor schimba, nu se va schimba ritmul negocierilor, se va gândi dacă nu trebuie să se încheie până în 2015 un acord uh, interimar pe capitolele importante și care nu sunt controversate din această negociere și după aceea să continue pe negocierile celorlaltor capitele. Noi, ca și președinție, dorim o discuție echilibrată și seren, foarte simplă și și foarte clară în Consiliu și vrem să ascultăm cu atenție toate opiniile Parlamentului. Vrem să încercăm uh, cu un, apoi să continuăm cu o altă țară OSCE și anume cu uh, OCDE și anume cu Japonia care uh, va dori o deschidere a pieței japoneze către comerțul și cu alte, cu alte continente. Trebuie însă să ținem cont și de interesele Uniunii Europene pentru că va trebui să eliminăm taxele de frontieră ale UE și în același timp și barierele non-tarifare japoneze, având în vedere da, dacă vom primi un mandat de negociere din partea Consiliului. Revizuirea internă pe care am făcut-o în iunie care uh, a arătat un consens clar pentru a continua aceste negocieri, însă mai rămân foarte multe de făcut. După cum spuneam, în această fază a globalizării încercăm acum să se construiască o mare arie de liber schimb care ar putea să nască din încrucișarea mai multor acorduri care se discută acum. Este foarte important să ținem cont că sunt mai multe. TTIP-ul mai ales, dar există și parteneriatul transpacific care va lega Statele Unite cu alte țări cu care și Europa are acorduri de negociere uh, pe bază bilaterală. În acest domenii am putea, de exemplu, să îmbunătățim uh, PIB-ul și să ridicăm PIB-ul mondial peste 60% și aceasta ar aduce o oportunitate pentru țările care sunt implicate și o provocare foarte mare pentru cei care doresc să rămână în protecționism și poate aceasta le va schimba opinia. În acest sens sunt foarte importante acordurile între Europa și anumite țări ASEAN în ceea ce privește, de exemplu, negocierile cu Singaporul, care este principalul nostru partener comercial în cadrul ASEAN. Am primit informații pozitive de la Comisie în ceea ce privește capitolul investiții și sperăm ca în curând să putem încheia acest capitol. Mai rămâne însă pe masă și o temă care care încă nu s-a rezolvat și anume tratarea și protecția uh, investițiilor în, pe terenurile cu uz uh, comercial sau industrial, pe care încă mai trebuie făcut o consultare în administrația de la Singapore. Apoi vom încerca să continuăm și negocierile cu alte țări din această regiune, mai ales cu Vietnamul. Pentru Thailanda, dezvoltarea acestor negocieri rămân legate de situația politică a țării. Anul care s-a încheiat uh, a arătat tot felul de controverse, însă și cu China, pe care însă, din fericire, am găsit o soluție. Europa însă nu a ieșit neapărat foarte bine din aceste negocieri în ceea ce privește, de exemplu, panourile fotovoltaice, care au dus la o scădere a puterii Uniunii în legătura noastră cu anumiți parteneri comerciali care sunt importanți, dar sunt foarte dificili în același timp. Cred de aceea să schimbăm acest ritm. Trebuie să încercăm să schimbăm strategia să, pe termen lung și să încercăm să negociem în domeniul investițiilor pentru a închide un încheia un acord care să garanteze tuturor operatorilor aceeași șansă pe piața chineză. Știm de asemenea că multe sectoare, economia chineză este tot timpul în supraproducție în multe sectoare și riscul este că în aceste domenii să există fenomene de distorsiune a concurenței în raporturile comerciale. Credem de aceea că ar trebui să prevenim aceste riscuri fără să așteptăm ca ele să se transforme în conflicte comerciale. Din acest punct de vedere, este important să avem sesiuni periodice de problem solving comune care să încerce să rezolve toate aceste potențiale domenii de risc. Eu propun ca la, să spunem acest lucru și Consiliului următor. Tot cu China, președinția italiană va vrea să stimuleze o finalizare a negocierilor sectoriale în ceea ce privește indicațiile geografice, care sunt foarte importante pentru a ne arăta protagoniști în prevenirea imitării și contrafacerii și fraudei la produsele tipice europene. O altă negociere care este însă blocată de mult timp, dar care are potențial foarte mare pentru economia noastră, e cea de ac- pentru acordul cu liber, de liber schimb cu țările din Consiliul de Cooperare al Golfului GCC. Președinția noastră încearcă să transmită semnale pozitive a acestor țări pentru că însă mai lipsește o, uh, o singură temă și anume uh, taxele la, de export. Președinția italiană va încerca de asemenea apoi să abordeze țările din uh, sudul Mediteranei. Avem un acord de negociere cu Marocul, iar la Bruxelles vom avea o reuniune în septembrie la sfârșit de al ministrilor Comerțului Uniunii pentru Mediterană, care va fi o ocazie foarte bună pentru a face acest pas înainte. Cu siguranță, țările din parteneriatul de est vor fi de parteneriatul estic vor fi de asemenea și în atenția președinției italiene. Vorbesc aici de punerea în aplicare a acordurilor de liber schimb cu cu Moldova, Georgia și Ucraina. În legătură cu Ucraina, nimeni nu uită importanța strategică pe care o joacă acum politica comercială în această fază delicată și cum aceasta se încrucișează în mod inevitabil cu raportele, legăturile politice și comerciale pe care le avem cu Rusia. Trebuie să subliniez în acest context că, având în vedere problemele care țin de siguranța Europei și care sunt legate de democrație și de valoarea europeană, politica comercială trebuie să facă un pas înapoi față de politica externă. Desigur, politica comercială reflectă o parte importantă a intereselor noastre în ceea ce privește economia, dar politica externă trebuie să reflecte interesele noastre totale și valorile noastre cărora trebuie să le dăm prioritate întotdeauna. Și o spun ca italian, o țară care consideră Uh, care are un export extrem de important cu Rusia, deci cred că mai întâi contează valorile din politica externă. Vom continua să fim vigilenți și în ceea ce privește legăturile comerciale, pentru că acestea să nu se transforme în chestiuni politice. Vom ține deschise canalele de dialog tehnic care va putea să împiedice, sperăm, escaladarea unor uh, retalieri comerciale. Speriem de asemenea și ca din partea rusă să uh, se înțeleagă acest lucru pentru ca întreprinderile noastre să nu uh, suporte asemenea efecte secundare negative. După cum știți însă, președinția italiană a lucrat în acest sens în ultimele săptămâni pentru a minimiza în orice caz orice se întâmplă impactul asupra întreprinderilor europene. Trecând în America Latină, noi președinția cerem ca uh, negocierile cu Mercosur să meargă foarte bine înainte. Considerăm că aceste țări trebuie să-și accelereze ofertele stimulăm Comisia în acest sens pentru ca să se facă pași înainte și, de asemenea, am uh, văzut că concluziile negocierilor uh, cu Ecuadorul a adus rezultate pozitive și cu Peru și cu Columbia. Acordurile bilaterale sunt însă înscrise în cadrul uh, angajării noastre comune de a susține dialogul multilateral în cadrul OMC. Organizația Mondială a Comerțului rămâne o platformă esențială pentru a face pași înainte, mai ales cantitativ, pentru că este mult mai repede în acest cadru, se merge mult mai repede decât în cele bilaterale. Trebuie să recunoaștem că acordul multilateral pe agenda Doha este din ce în ce mai dificil. Din acest motiv, eforturile trebuie să fie, bineînțeles, continue, dar trebuie să fie și pragmatice. Este foarte important, în primul rând, să încercăm să concretizăm ce s-a reținut, ce s-a obținut până acum cu pachetul de la Bali, mai ales în ceea ce privește acordul pe facilitarea schimburilor. Trebuie să încercăm să evităm o fază de blocaj în, la nivel multilateral și să le deschidem tratativele pe DDA, pe runda de dezvoltare de la Doha, fără să încercăm să um, implementăm uh, ceea ce nu s-a reușit la Bali. După cum știți, pe 31 iulie se va uh, a căzut, a fost deadline-ul pentru protocolul de intrare în vigoare a acordului uh, de TFA și acesta deadline nu a putut fi respectat, așa că sperăm ca în, următorii, în următoarele zile să putem să găsim o soluție pozitivă. Însă trebuie făcuți pași înainte și în ceea ce privește acordurile de, pe TIC și uh, salutăm într-adevăr uh, noul nivel de transparență care s-a uh, decis în acest domeniu. Această nouă categorie de acorduri este o legătură bună între bilateralism și multilateralism. Ceea ce privește relațiile externe ale Uniunii Europene, aș vrea în final să subliniez un aspect care se referă la accesul la materiile prime. Nu toate țările europene au aceeași structură industrială, dar foarte multe sunt țări transformatoare și deci este esențial ca într-un moment care uh, care este caracterizat de protecționism să se acorde atenție garanției unui acces uh, viabil și fără uh, distorsiuni de concurență la, față de materiile prime. Pentru, după părerea noastră, accesul la materiile prime trebuie să fie o prioritate a politicii comerciale europene, care trebuie să țintească la susținerea industriei noastre, limitând obstacolele tarifare și încercând eventual să găsească chiar în mod unilateral o soluție din partea UE. Situația actuală în care taxele pe materiile prime uh, din partea Uniunii Europene lovesc și producătorii noștri pare paradoxal să ne găsim în acest mod situație și de aceea este intenția președinției noastre să abordăm această temă cu inițiative clare. Și în concluzie aș vrea să vorbesc de ultima temă temă care ne tratează, care ne se referă la dumneavoastră direct și anume de activitatea legislativă în domeniul comerțului internațional. Președinția italiană s-a angajat să depășească blocajele care există în actele legislative cele mai importante și mă refer aici la regulamentul pentru modernizarea instrumentelor de apărare comerciale, TDI, și regulamentul pentru un instrument de achiziții publice IPI. Vor să ținem, vrem să continuăm să obținem o reciprocitate de tratament față de întreprinderile noastre și pe, pe piețele la care acționează. Pe amândouă propunerile ale Comisia INTA și Parlamentul European a dat deja cu, clare, cu claritate poziția sa pozitivă. De aceea se discută însă de prea mult timp la Consiliu despre aceste subiecte. Pentru a putea însă să acționăm constructiv la, în urma indicațiilor venite din Parlament, am inițiat deja în colaborare cu președinția Elena um, o discuție la Consiliu și am circulat două ipoteze de compromis pe TDI și IPI, pe instrumentele de uh, achiziție publice. Uh, în ceea ce privește schema de regulament pe TDI, uh, vreau să vă amintesc că elementul cel mai important ar fi dezaplicarea Lesser Duty Rule, după părerea noastră, un compromis între Parlament și Consiliu nu poate să fie obținut decât dacă această dezaplicare a, va putea să uh, evite uh, distorsiunea de piață. Cre- sper că aceasta să se poată face, sper că colaborarea să poată funcționa. Mi s-ar părea extrem de util ca și Comisia să evite să adopte cele patru documente de lucru, așa numitele linii ghid, linii directoare, înainte ca Consiliul și Parlamentul să își fi terminat procedura legislativă. În ceea ce privește regulamentul pentru IPI, propunerea noastră de compromis a, a abordat pozitiv toate propunerile pe care le, de amendament pe care le-a făcut Parlamentul. Știm însă că există dubii din partea unelor state membre care sperăm însă că se, că se vor depăși și sperăm ca poziția Uniunii Europene să fie mai puternică atunci când Comisia va negocia condițiile de acces la piețele achizițiilor publice în țările terțe. Ca președinție încercăm de asemenea să facem tot posibilul pentru ca aceste dosare legislative să ajungă la gradul de matur, maturitate pe care îl necesită pentru a putea să fie votate în final. Sperăm însă ca acest impas să poată fi depășit pentru ca și Consiliul în fine să poate să se exprime față de aceste două dosare, ceea ce nu s-a întâmplat de mai demult. De, a de asemenea încercăm să terminăm două alte dosare. Una este regulamentul care interzice comerțul uh, al uh, instrumentelor care se folosesc pentru uh, pedeapsa capitală, pentru tortură sau alte uh, pedepse crude, inumane sau degradante. E vorba de un regulament care va ține cont de drepturile omului și, nu, și va fi foarte important din punct de vedere al valorilor. Și al doilea se referă la reglementarea cu privire la importarea mineralelor provenite din zone de conflict, uh, mai ales din zone de conflict violent, pentru a putea să nu fie folosite ca uh, instrumente de război. De asemenea, vrem de să nu creăm situații uh, de discriminare pentru IMM-uri. Doamnelor și domnilor deputați, vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru atenție pe care mi-ați acordat-o. Sper să putem lucra constructiv în continuare pentru a avea un dialog franc și concret. Și din acest motiv aș vrea să cer Consiliului să lanseze cât se poate de repede o discuție cu privire la viitoarea politică comercială pentru a stimula noua comisie să producă în fine un document de program și priorități pentru mandatul său. Fiind dat că Uniunea Europeană are competența pe politică comercială, uh, acum, după, uh, din ultimii ani, este un, o uh, piatră de temelie a construcției europene, ceea ce nu înseamnă însă că această dezbatere trebuie să iasă din sfera publică și a opiniei publice și pentru că ei sunt cei care sunt într-adevăr implicați. Mulțumesc! Ja, <clears throat> ganz herzlichen Dank, Herr Minister. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru. Cred că ați evocat foarte clar prioritățile președinției italiene și cred că în foarte multe puncte pe care le-ați menționat ne regăsim pe aceeași poziție cu Parlamentul European. Aș vrea acum să lansăm prima rundă de întrebări în ordinea grupelor, grupurilor politice, în, urmă, în, urm, în ordinea Uh, mărimii grupurilor politice și după aceea vom da domnului ministru posibilitatea să răspundă la aceste întrebări. Aș vrea să spun încă de pe acum, pentru că avem și mai târziu câteva uh, luări de cuvânt, că colegii să uh, țină cont că nu au mai mult de două minute uh, să își formuleze întrebarea. Vă rog frumos să respectați acest lucru. Daniel Caspari, PP, mulțumesc, domnule ministru, foarte mult pentru faptul că ați venit la noi în comisie în această dimineață. Eu aș vrea să subliniez pentru uh, grupul meu faptul că în discursul dumneavoastră au apărut foarte multe puncte cu care suntem de acord, aveți o agendă foarte complexă și vreau să vă urez în numele grupului meu mult succes. Am însă și câteva îngrijorări pe care vreau să le menționez acum. Prima îngrijorare este că în Consiliul European există o oarecare incapacitate sau cel puțin pare să fie una de a elabora și a uh, termina dosare legislative la timp. Vă amintiți probabil la sfârșitul legislaturii Parlamentului trecut când s-a vorbit despre uh, legislația pentru protecția investițiilor. Foarte mult a durat până când cu adevărat Consiliul și-a exprimat uh, un fine un compromis. În final, acum avem din nou aceeași situație atât reforma instrumentelor de protecție comercială cât și IPI-ul sunt iarăși blocate la Consiliu. Ați spus-o și dumneavoastră că este o prioritate să o deblocați, dar îngrijorarea mea este că pentru statele membre pare să nu există niciun interes să se implice cum trebuie în legislație și în finalizarea legislației. Deci vreau să vă întreb dacă considerați că există o șansă ca aceste întârzieri permanente în legislația care se blochează la Consiliul s-ar, Consiliul s-ar putea relativiza. A doua îngrijorare este cea legată de acordurile noastre bilaterale. Consiliul stabilește în mandatul pe care îl dă tot timpul faptul că sunt acorduri mixte, deci acord în competența Uniunii Europene și a statelor membre, ceea ce duce la faptul că foarte multe acorduri sunt blocate în mai multe sau trebuie să fie confirmate în toate parlamentele. De exemplu, la acordul cu Columbia se așteaptă de 2 ani uh, activitatea unor parlamente naționale. Cred că numai jumătate au dat acordul pentru el, pentru acest acord. Aș vrea să vă rog să lansați deci o inițiativă la Consiliu, astfel încât atunci când se acordă mandatul acesta să se respecte dreptul comunitar și un acord comercial să rămână un acord comercial această chestiune foarte diversă și foarte mm, uh, problematică a acordelor mixte să se rezolve. Și al treilea punct, ați vorbit de acordurile care s-au încheiat. Singapore, Canada și Ecuador sau care sunt gata să fie încheiate, puteți să ne prezentați uh, procesul de ratificare într-un calendar, puteți să ne dați date mai precise, pentru că și aici am avut foarte multe probleme, au existat probleme de traduceri uh, la serviciul de traducere al Consiliului care nu era gata, Puteți să ne spuneți dacă există vreo șansă ca această procedură să fie accelerată, pentru că sunt acorduri extrem de importante pentru economie, pentru cetățeni și dacă durează 2 ani până când acestea pot intra în vigoare din cauza unei traduceri, este într-adevăr problematic. Mulțumesc, spune președintele, acum uh, S și D, domnul David Martin. Uh, Vă mulțumesc, domnule președinte, și țin să mulțumesc și domnului ministru pentru o prezentare foarte completă suntem de acord și noi pe multe puncte cu dumneavoastră. Salut uh, comentariul pe care l-ați făcut în privința transparenței asupra negocierilor TTIP. Într-adevăr, am avea nevoie de o dezbatere publică asupra acestui tratat. În ceea ce privește Bali, da, aveți dreptate. A fost un mare pas înainte dar știm și că Comisia are mandat de negociere. Dar care este rolul uh, președinției Consiliului în adresarea directă a unor țări precum India? Trebuie să facem dovada unei uh, instituții uh, clare și, să, um, și serioase și că să l atragem atenția că ei nu pot pune în pericol uh, Um, astfel de um, tratate extrem de importante. Modul în care deci, uh, publicul are întrebări uh, foarte clare în privința uh, soluționării litigiilor prevăzute în CETA. Și acestor întrebări trebuie să li se găsească un răspuns. Știu că poziția Comisiei este că faza de consultări viza TTIP și ASDS în general, dar cred că ar fi bine să nu mergem mai departe cu CETA până nu vom ști unde se află exact negocierile în privința soluționării litigiilor între investitor și stat. Apoi, Parlamentul European a, încurajat, a fost încurajat uh, să avanseze cât mai rapid în ceea ce privește Tratatul Națiunilor Unite pe uh, pe UN Arms. Ori, odată ce Parlamentul va fi ratificat, sper că și statele membre vor ratifica iar statele membre mari care trebuie să mai semneze încă acest tratat uh, de, de ele ține de fapt ratificarea acestui tratat. Cred că ar trebui să punem o presiune pe acele țări care încă trenează în privința acestei ratificări. În fine, în ceea ce privește soluționarea litigilor dintre investitori și stat, um, am, ne-am exprimat deja poziția ieri în privința liniilor directoare. Eu mă întreb dacă dumneavoastră, în calitate, Italia, în calitate de președinte al Consiliului, nu ar putea sublinia faptul că Uh, cele două mari instituții europene sunt foarte preocupate de, acest, uh, de soluționarea litigiilor. Vă mulțumesc! Din partea ECR, vă mulțumesc, domnule președinte, și eu țin să mulțumesc domnului uh, viceministru pentru această prezentare foarte deschisă. Am trei puncte de menționat. În primul rând, Ați subliniat faptul că uh, susținerea IMM-urilor este foarte importantă și țin să vă mulțumesc pentru acest lucru. Acum, vreau să știu dacă aveți planuri mai concrete, mai tangibile în acest sens. Pentru ca IMM-urile europene să poată pătrunde pe noi piețe. În fosta legislatură au apărut uh, S-a vorbit foarte mult despre un acces facilitat pentru IMM-uri la unele instrumente și pentru uh, consolidarea uh, capacităților de export. Dar vreau să știu dacă aveți planuri concrete. În al doilea rând, în ceea ce privește protejarea drepturilor de proprietate intelectuală, care câteodată cam dau bătăi de cap Uh, pentru unele țări, v-aș ruga să ne spuneți câteva cuvinte și apoi, în al treilea rând, un lucru foarte concret, și anume în ceea ce privește uh, progresul uh, negocierilor cu, de tratatului de liber schimb cu Vietnamul. Dumneavoastră ați spus că dezvoltarea uh, și negocierile pe marginea acestui tratat uh, depind de, politic, de situația politică din Vietnam. Nu știu, poate n-am înțeles eu bine, dar din câte știu eu, situația politică din Vietnam nu este atât de problematică încât să pună sub semnul întrebării încheierea cu succes a acestor negocieri. Dat fiind calendarul inițial, Cred că finalizarea acestor negocieri trebuia să se facă până la sfârșitul anului 2014, deci până la finele președinției italiene. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Marie Șache. Uh, Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule viceministru. Apreciez multe din spusele dumneavoastră faptul că Europa trebuie să se bazeze pe valori și să țină cont de Um, contextul geopolitic și nu doar de cel economic. Eu consider că Europa trebuie să fie mai clar un lider și să facă mai mult um, dovada ambițiilor sale. Poate câteodată interesele naționale par să fie contrare intereselor europene, dar cred că doar împreună vom reuși. Sper că noul înalt reprezentant Uh, pe care dumneavoastră o cunoașteți foarte bine, mult mai bine decât noi, se va asigura că va exista o mai mare coerență, inclusiv în politicile comerciale. Poate ar trebui să ne concentrăm pe această coerență. Ați vorbit despre parteneriatul transatlantic și sunt de acord cu dumneavoastră. Da, trebuie să discutăm pe uh, marginea datelor, pe marginea dovezilor și să abordăm acele chestiuni care încă trebuie clarificate. Cred că uh, dumneavoastră aveți un mare rol, un rol foarte important pentru a ne asigura că toate acele date uh, Uh, care intră în discutarea TTIP vor fi discutate și pe, asta pe toate sectoarele. Trebuie ca Parlamentul European să, as, să-și asume mai mult acest, uh, acest rol de evaluare a datelor. Acum, în ceea ce privește Iranul și negocierile pe marginea dosarului nuclear, care vor uh, ajunge la o finalizare fericită, sper, la sfârșitul acestui an. Aș vrea să știu care este punctul dumneavoastră de vedere în ceea ce privește viitorul relațiilor comerciale cu Iranul și, în general, în ceea ce privește rolul Uniunii Europene în această țară, dată fiind uh, istoria legăturilor dintre noi și uh, Iran. Cred că avem nevoie de o strategie clară în ceea ce privește susținerea țărilor care au probleme, dar au și interese comune cu noi. Apoi, ultimul punct, în ceea ce privește controlul exporturilor. Exportul acesta a stagnat mult prea mult, chiar dacă avem uh, multe exemple, inclusiv din Italia, în care companii exportă tehnologia folosită de dictatori precum Bashar al-Assad Uh, pentru a uh, reprima poporul, dar și pentru a uh, submina interesele. Deci aici este vorba și despre drepturile omului și despre probleme comerciale și strategice. Deci cred că trebuie să adoptăm o poziție foarte clară în acest sens și sper că în Consiliu veți uh, da un uh, elan foarte clar pentru acest control al exporturilor. Mulțumesc din partea verzilor. Domnul Jadot. Intervenție fără microfon. În primul rând, permiteți-mi să vorbesc despre tratatul transatlantic. Eu mă număr printre cei care critică aceste negocieri. Ați rezumat oarecum ideile noastre drept uh, idei false alimentate de viziuni partizane. Deci eu aș, m-aș uh, aș fi profund anti-american și absolut ideologic. Ei bine, eu cred că dacă chiar vrem să avem o discuție serioasă în privința atât a avantajelor cât și dezavantajelor acestui potențial tratat, cred că înainte de toate trebuie să avem o dezbatere serioasă, senină și rațională pe acest subiect. Printre cei care probagă aceste idei false alimentate de viziuni partizane, ca să vă citez, l-am auzit și pe domnul Juncker, președinte al Comisiei Europene, care a fost foarte critic la adresa mecanismului ISDS. De asemenea, mulți membri ai acestui parlament s-au, uh, și-au făcut uh, auzite uh, dubiile și criticile, mai ales în ceea ce privește partea legată de investiții din TTIP. Apoi, cu siguranță, de-a lungul um, alegerilor europene, ați auzit și faptul că opinia publică europeană are rezerve mari. Deci, da, trebuie să putem dezbate și să o facem în mod serios. Se vorbește despre idei false. Eu de un an de zile am tot auzit Comisia Europeană spunându-ne că tratatul transatlantic, odată ce va fi adoptat, va da, va, va uh, oferi gospodăriilor europene 345 de euro până în 2017. Și apoi comisarul pe comerț a spus că tot ce înseamnă comunicare din partea Comisiei pentru lăudarea acestui tratat n-are nici un sens din punct de vedere al cifrelor și calculelor. Ni s-a spus că o să creeze enorm de multe locuri de muncă. În momentul în care Parlamentul a preluat evaluarea Comisiei Europene pe acest uh, domeniu, ei bine, contraexpertiza Parlamentului a relevat faptul că nu există niciun fel de studiu în acest sens, în uh, domeniul ocupării forței de muncă. Deci eu cred că tot tocmai trebuie să ieșim din aceste idei false și să vorbim clar. Ați vorbit despre transparență, ei bine, aveați mare dreptate. Dacă această hotărâre de transparență din partea Consiliului și Comisiei este de a uh, deschide acest model european, lucru care a fost lansat acum 14-18 luni, ei bine, această declasificare ar fi serioasă, dar nu cred că este cazul. Cred că trebuie să vorbim despre document, de aceste documente ce trebuie declasificate. Care sunt documentele de negociere la care dumneavoastră aveți acces? pe care dumneavoastră le aveți în biroul de la Roma. Deci vreau să știu care sunt documentele de care dispuneți dumneavoastră în urma uh, urmei, ultimei runde de negocieri. Sunt încântat să fiu uh, invitat la seminarul uh, asupra tratatului transatlantic organizat de dumneavoastră, dar e o inițiativă foarte bună. Dar când mă uit la lista invitațiilor, Văd că doar mari companii sunt invitate. Sindicatele, organizațiile de societății civile și nici Parlamentul nu sunt invitate. Cu siguranță, la următorul seminar organizat la Roma, îi veți invita pe toți aceștia. Dar eu cred că ar trebui să ne regăsim cu toți la aceeași masă. Vă mulțumesc, domnul Schulz. Mulțumesc, domnule Lange, că nu m-ați uitat. Stimate domnule ministru, vă mulțumesc foarte mult pentru această expunere foarte complexă și interesantă a punctelor principale. Însă atât de, atât de complexe sunt aceste puncte principale încât e foarte dificil de fapt să vezi ce se va pune în aplicare în următoarele șase luni și ce nu și de fapt unde va trebui să continuăm și sub președinția luxemburgheză, așa cum se întâmplă de fapt și de mai mulți ani. Trei, patru întrebări întreb, uh, concrete am și eu. V-ați referit în, uh, în expunerea noastră pe strategia într-un moment de schimbare. Uniunea Europeană a prezentat-o în uh, iunie și și-a prezentat obiectivele de creștere și competitivitate. Dacă ne uităm la sancțiunile împotriva Rusiei și la situația actuală tensionată pe continentul european, și la relațiile cu Federația Rusă, mă întreb în ce măsură relațiile economice și relațiile comerciale pot avea o influență concretă asupra acestor trei obiective. Doar pentru anul 2014, economia germană este în recesiune, uh, a, în, rece, în um, scăderea comerțului cu Rusia de 25%, ceea ce înseamnă multe locuri de muncă în Germania. În uh, comerțul cu Ucraina, minusul este de 32% față de anul trecut. Deci, întrebarea este acum, fiind dat că și președintele de comisie a arătat foarte clar înainte că nu vom exista nicio posibilitate în calitate de comisie INTA să ne ocupăm de, de efectele uh, acordului de negociere cu Ucraina, pentru că va trebui să fie votat direct în plenară, vă întreb cum va face Consiliul pentru ca să se asigure că aceste obiective iulie, care s-au stabilit în iunie, mai sunt valabile și în ianuarie 2015 și mai sunt credibile, mai ales și considerate credibile de către populație. Sau întrebarea este dacă strategia aceasta nu va contribui, de fapt, la scăderea credibilității Uniunii Europene și Uh, nu va fi până la urmă mai rău, pentru că acțiunile politice pe care le vom uh, lua vor submina exact obiectivele pe care ne le-am stabilit. Alt punct, ați vorbit mult de multilateralism, o întrebare concretă pe care aș avea-o este care este legătura în comerț, cu comerțul uh, cu bunuri de mediu, ce fel de acorduri prevedeți acolo. Mi se pare bine ca și China să fie cu noi în aceeași barcă, este un rezultat al negocierilor de la Bali acesta. Uh, Însă, întrebarea care se pune este cum va putea președinția Consiliului să abordeze astfel de teme orizontale, pentru că, de fapt, ele ating subiecte pe care dumneavoastră le-ați amintit, precum nu vreți nou acord, noi acorduri non-tarifare. Dar când facem politică de mediu, nu este politică comercială non-tarifară, însă acestea trebuie să fie o precondiție pentru ca comerțul internațional câteodată să se poată realiza. Apoi, în ceea ce privește strategia de materii prime pe care ați menționat-o, ce vă gândiți concret să faceți în acest domeniu? Mulțumesc! Și acum, președintele, în final, EFD-ul are cuvântul în finalul primei runde de în uh, Așadar, în ultima rundă, deci domnul Dartmouth nu este aici, deci cine îl locuiește? Mulțumesc! Bună ziua, domnule președinte, stimate domnule viceministru, vă mulțumesc foarte mult pentru complexitatea cu care ne-ați vorbit și pentru că ne-ați expus atâtea idei. Vreau să vă întreb. Ați susținut că înlăturarea barierelor non-tarifare va ajuta IMM-urile mai degrabă decât cele mari. Vreau să vă întreb la ce vă referiți în concret, pentru că vedeți că experiența mea, de exemplu, mi-arată că foarte multe IMM-uri au trebuit deja de mult să se doteze cu alte instrumente pentru ca să poată supraviețui pe piețele străine. Care sunt alte măsuri pe care doriți să le luați pentru ca să le îmbunătățiți situația? Ați spus și că multinaționalele nu vor beneficia din uh, aceste măsuri pentru IMM-uri. Uh, dacă este așa, vreau să înțeleg de ce este așa, de ce este o clauză atât de uh, puternică. Și apoi aș vrea să încerc, înțeleg de asemenea și în ceea ce privește liberalizările acestea uh, dorite cu orice preț. În experiențele trecute am văzut că rezultatele nu au fost neapărat uh, cele pe care ni le-am dorit. Foarte multe acorduri au fost foarte dorite, dar ce ne-au adus cu adevărat vedem, uh, de exemplu, astăzi. Nu există rezultate pozitive neapărat la acordurile pe care le-am dorit cu orice preț. Deci mă întreb uh, de exemplu, uh, în acordurile cu SUA, ce s-a întâmplat până acum. Noi suntem uh, invadați pe piețele noastre de tot felul de produse, dar de fapt întreprinderile noastre ce au de câștigat? Pentru că există totuși disparități foarte mari. Cum pot cu adevărat întreprinderile europene să fie concurențiale pe acele piețe? Aș vrea un răspuns uh, concret, nu foarte multe cuvinte care sunt extrem de frumoase și complexe, după cum am spus, dar care nu sunt neapărat concrete. Vă rog. Inițial. Mulțumesc. O să încep cu domnul Caspari. Incapacitatea de a legifera în timp util, exemplul TDI-urilor și ITI. Sunt de acord cu dumneavoastră. Acesta este și motivul pentru care noi, președinția italiană, am decis să încercăm să găsim un compromis care să poată duce la adoptarea acestor două dosare legislative foarte importante. Însă, în cazul în care nu se găsește un compromis, să se voteze la Consiliul Formal din noiembrie. Noi uh, știm că e vorba de un proces uh, decizional uh, momentan complicat, care ar trebui însă să devină mai clar, mai liniar dacă se regăsește un acord, dacă reușim să găsim un acord și va dura ceva timp, e bine. Dar dacă nu se regăsește acest acord, dacă nu reușim să-l încheiem, atunci există și varianta a doua. Ceea ce nu se poate accepta însă este ca aceste dosare să facă doi pași înainte și unul înapoi, pentru că trebuie să avem o poziție clară în caz că nu reușim. Da, este o prioritate a noastră și vrem să o ducem până la bun sfârșit, chiar dacă este vorba să votăm în noiembrie și chiar dacă, de exemplu, nu găsim o majoritate, dar trebuie măcar să știm cum stăm și cine este acum. În competențele mixte, o altă întrebare care mi-a fost pusă, pe care într-adevăr întotdeauna încercăm să o abordăm la Consiliu. Cred că e nevoie să fim foarte echilibrați la acest punct, pentru că aceste acorduri sunt din ce în ce mai mari și au din, o amploare din ce în ce mai mare și deci au un impact pe mai multe țări și în manieră mult mai semnificativă. Este adevărat, deci, că existe probleme cu viteza punerii în aplicare, dar în același timp trebuie să și monitorizăm foarte clar și atent impactul pe care aceste acorduri l-au pe anumite state și să încercăm să discutăm despre ele la Consiliu. În momentul de față însă aceasta nu se aplică și pentru problema traducerilor întârziate, pentru că problema traducerilor este o problemă, după părerea mea, surrealistă să se aștepte 6-8 luni din cauza unei traduceri mi se pare de neînțeles pentru partenerii noștri, în primul rând, așa ceva. Deci aceasta este, într-adevăr, un punct care necesită o discuție la Consiliu. Aveți dreptate. Domnul Martin. How can we move on Bali? What care poate fi contribuția noastră la un rezultat pozitiv al discuțiilor de la Bali? Ei bine, da, problema este India. Din păcate, noul guvern, care ar fi trebuit să fie mai favorabil liberalizării, s-a dovedit a fi împotriva implementării protocolului. Ei bine, ce putem face noi? Eu cred că trebuie să acționăm ca un întreg la nivelul Europei și trebuie să uh, facem cunoscut foarte clar tuturor statelor că nu trecem la alt capitol din agenda de la Doha odată ce, până ce nu vom fi încheiat uh, capitolul de facilitare pe Bali. Odată ce închei un acord, nu poți să-l mai rediscuți și să spui, am vrea să mm, schimbăm aici și colo. Deci, președinția președinției, poziția președinției Italiei este că uh, Trebuie să discutăm acest uh, uh, capitol înainte de a discuta alte capitole din uh, Doha. În ceea ce privește mecanismul de soluționare ale litigiilor uh, între investitori și state, da, este un capitol foarte important. Avem mai mult de 100 și ceva de acorduri uh, bilaterale la nivel european. Există în fiecare dintre acestea către o clauză de tip ISDS. Cam în 30% din cazuri, statele membre se folosesc de această clauză ISDS în contextul acestor uh, tratate bilaterale de investiții. Și tocmai de aceea, atunci când am acordat mandatul Comisiei, îl am acordat și pentru a negocia aceste clauze legate de soluționarea litigiilor Acum că s-au ajuns la sfârșitul negocierilor și ajungem în fața de inițializare, e greu să spunem, gata, ne schimbăm ideea și trebuie rediscutată. Eu consider că dacă procedăm așa, va trebui să redeschidem toate capitolele acordului și vom, pier- vom pierde enorm de mult timp. Ori, sincer, spunând acum, această chestiune a ISDS merge mână în mână cu problema Statelor Unite. Suntem cu toții conștienti de acest lucru. Știu că acum uh, vrem să identificăm uh, care este punctul de vedere al opiniei publice în acest sens. Bun, s-a uh, încheiat negocierile pe CETA, acum nu ne mai putem Uh, răzgândi, putem aproba sau respinge CETA, dar nu putem rediscuta uh, CETA, uh, mai ales că clauza ISDS este una foarte conservatoare. Americanii spun că nu e destul de bună și că nu reprezintă un jalon pentru TTIP. Dar, pe de altă parte, în, to- în toate, prive, toate discuțiile pe marginea ISPS, TTIP și așa mai departe, cred că trebuie să avem o poziție unitară. Politicile comerciale mm, se bazează pe negocieri, iar uh, un principiu de bază al negocierilor e că odată ce le-ai încheiat, sunt bun încheiate. Eu cred că trebuie să privim înainte și nu în urmă. În ceea ce privește instrumentele de apărare comercială, ei bine, orientările comisiei sunt clare. Am uh, urgentat procesul legislativ, vom încerca să ajungem la găsirea unui compromis cu comisia și comisia trebuie să înțeleagă că noi vrem să așteptăm până la încheierea procedurilor, foarte clar. Eu nu văd Evident, trebuie să avem un proces legislativ cu liniile directoare clare. În ceea ce privește problema semnăturilor, încă nu cunosc foarte bine, voi reveni ulterior asupra acestui fapt. Acum, întrebarea în privința ce putem face noi pentru IMM-uri. Referința la, politi- la situația politică era la situația politică din Thailanda și nu Vietnam. Vietnamul, cu Vietnamul avem uh, unele chestiuni, cum ar fi achizițiile publice, care încă sunt în suspans. Deci discuțiile uh, sunt uh, mature, am putea spune, dar nu au ajuns la sfârșit. În Thailanda, situația politică deocamdată nu ne indică dacă vom putea încheia sau nu aceste negocieri rapid. În ceea ce privește IMM-urile, cred că avem două discuții aici. Pe de o parte, Uh, acordul privind facilitarea comercială, care vizează înainte de toate transparența și uh, înlesnirea procedurilor. Ei bine, acel acord este unul crucial pentru noi, pentru că dacă avem transparență și facilitare, atunci obstacolele majore au fost deja îndepărtate. Dar trebuie să fim și proactivi, mai ales în ceea ce privește Uh, noile acorduri comerciale, acordurile de liber schimb. Cred că ar trebui să uh, creăm o procedură de formare pentru IMM-uri. Am facem deja acest lucru în Italia și cred că ar trebui uh, să se transpună acest model la nivel european. Deci, faptul că CETA a fost finalizat nu înseamnă că um, mediul pentru IMM-uri este acum unul roz. Nu. Dar trebuie să organizăm uh, cursuri de formare pentru a le oferi posibilitatea de a înțelege pe deplin obstacolele de pe piață, dincolo de obstacolele reprezentate de prețuri. În ceea ce privește drepturile de proprietate intelectuală, noi ne concentrăm pe indicațiile geografice, pentru că această chestiune este extrem de importantă, mai ales cu China. Și am vorbit despre acest lucru în discursul meu. În acordul nostru avem două etape. În prima, mențiunile geografice, pentru că ar trebui să extindem domeniul de aplicare pentru mențiunile geografice. Întrebarea în privința uh, acordului între politica externă și politica comercială a Uniunii Europene. Eu cred că da. Întrebarea este că a doua fază a globalizării trebuie să gestionăm acestea în mod diferit. Nu poți face o politică comercială dacă lași deoparte cadrul strategic. Deci, da, sunt de acord cu dumneavoastră. În niciun caz nu vom rezolva această problemă în timpul președinției italiene. Suntem noi ambițioși, dar nici chiar așa. În ceea ce privește impactul TTIP, și așa voi răspunde practic la două întrebări. Cred că cifrele de care dispunem sunt deja numeroase în privința tip. Acum, cât de fiabile sunt acestea, eu cred că unele sunt fiabile, altele nu. Dar vreau să spun două lucruri. În primul rând, în mod cert, Statele Unite în următorii ani vor fi, vor rămâne una dintre cea mai mare, cele mai mari piețe Uh, o creștere a importurilor cu 5% pe piața americană. Nu ne putem permite să lăsăm deoparte această șansă. Și apoi, în al doilea rând, avem alte surse de export care sunt în uh, situație dificilă, spre exemplu Rusia. Nu putem uita acest lucru. Trebuie să vedem ce putem face pentru a facilita schimburile bilaterale cu piețele mai sănătoase, să spunem. Și ar trebui să facem acest lucru cât mai repede cu putință. Statele Unite vor fi mai uh, competente, mai uh, decât Europa, competitive. Acest lucru este clar, îl știm cu toții. Dacă menținem toate barierele, barierele non-tarifare, taxele la import și așa mai departe, companii care vor avea, vor avea deja uh, motive suplimentare pentru delocalizări. Pentru a uh, cuceri o piață trebuie să fii prezent pe piața respectivă. Sunt mii de factori care sunt uh, impactați de barierele netarifare. Spre exemplu, to- tot jambonul italian uh, trebuie să fie evaluat și containerele cu jambon italian uh, sunt blocate în uh, vămile americane timp de luni de zile. Ați întrebat Uh, în ce fel ar fi aceste tip folositor pentru IMM-uri? Ei bine, tocmai pentru că IMM-urile nu ar putea face, uh, nu și-ar putea deschide linii de producție diferite pentru piața europeană pe de-o parte și pentru piața uh, americană pe de altă parte. Tocmai de aceea sunt atât de importante aceste bariere non-tarifare. Doamna Șalche, ați vorbit despre Iran, sincer nu știu să vă răspund există un uh, ghid pentru politica uh, externă, pentru politica comercială. Iranul uh, era un uh, partener comercial de seamă al uh, Europei, dar totuși sancțiunile pe care le-am impus au fost clare și bine respectate. Or, acest lucru este important. Așa cum am spus și despre Rusia, politica externă trebuie să fie mai importantă decât politica comercială. Dacă aveți uh, numele companiilor care vând tehnologie către Bashar al-Assad, vă rog frumos să mi le puneți la dispoziție, vom lua măsuri în acest sens. Apoi... Aș vrea să... Uh, cui solo in parte o risposto. Aș vrea să revin acum la comentariile pe care le-ați făcut, la care am răspuns doar în parte. Nu sunt mulțumit de accesul la documente și am spus-o foarte clar în uh, discursul meu. Și nu se va rezolva cu un mandat acest lucru. Însă există o diferență între mandatul uh, pe care îl primește pe internet pentru că cineva l-a pus uh, acolo și poate să-l citească oricine sau pentru că a fost publicat oficial. Deci aceasta este diferența care face și diferența la calitatea dezbaterilor. Cred că nu numai uh, faptul că există această informație este importantă, ci este o definiție foarte clară, o diferență foarte clară între ceea ce este și ceea ce nu este în această negociere. Uh, Există persoane care spun că TTIP-ul este în pericol din cauza americanism, americanismului Eu nu am spus că este, ci am spus că poate fi uh, periculos sau un pericol. Eu spun însă că există foarte multe critici care se leagă de pretexte. De exemplu, că se spune că o să fim invadați de hormonul din nu știu ce aliment. Însă, uh, este clar că acela nu va face parte, de exemplu, se știe acum, din alimentele care vor fi aprobate. Același lucru e valabil și pentru cultură, pentru sistemele de pensie și pentru alte sisteme sanitare, de exemplu. Nu înseamnă că se va revoluționa, nu e adevărat, nu se discută despre acest domeniu deloc. Acesta este uh, mandatul pe care îl avem și nu atinge aceste probleme. Apoi, ați mai vorbit de ISDS. Acesta este un punct important, de asemenea, pe care trebuie să înțelegem foarte bine riscurile care sunt implicite. Mai sunt și foarte multe altele care sunt, într-adevăr, uh, puncte adevărate. Însă, acordarea de mandat servește la crearea unui cadru în care noi după aceea trebuie să vedem ce reușim să facem. Și trebuie să încercăm să transmitem în guvern, guvernelor și nu neapărat uh, altora că trebuie să se țină cont de aceste aspecte. Nu înseamnă însă că trebuie să punem, uh, să dăm interlocutorilor noștri, de exemplu, strategia noastră de negociere. E vorba însă de o uh, transmitere a acestei informații. Deci sunt de acord, nu am acuzat pe nimeni de anti-americanism, nu am, mi-aș permite așa ceva, e vorba de o chestiune foarte delicată. Însă, trebuie să discutăm despre ceea ce este în discuție și nu despre ceea ce nu este în discuție. Încă două puncte pe care le-a menționat domnul uh, Scholz despre cum se îmbină obiectivele pe care vrem să le atingem cu politica comercială. comercială. Se îmbină în felul următor. Noi am, uh, de fapt, Europa și Occidentul în general a făcut multe eforturi destul de complicate în ultimii ani, care au permis să intre marfă din țările care sunt în uh, curs de dezvoltare și astfel s-a dezvoltat o industrie locală în acele țări. Acestea au devenit economie de producție, iar economiile de producție au dus și la pierderea de locuri de muncă în țările noastre și acum au devenit economii de consum între timp. Există statistici diferite, dar cred că putem spune că putem să ne bazăm pe 800 de milioane de consumatori noi în următorii 15 ani, ceea ce este foarte important pentru producția noastră. Noi am fost de acord să se dezvoltă o economie de producție, am avut chiar un uh, efect uh, pe care l-am simțit, dar acum trebuie să dăm acces la aceste piețe pentru ca să putem să ne vindem și noi produsele pe această piață de consum. Este ciudat ca în momentul în care avem în fine un venit care ar putea să ne revină din aceste țări, ba chiar mai mult, în momentul în care politica noastră comercială trebuie să fie foarte puternică, să nu ținem cont de aceste piețe și să spunem acum v-ați dezvoltat, v-ați dezvoltat cu ajutorul faptului că noi v-am dat acces la piața noastră, acum nu mai vrem accesul la, produse, la piața voastră să ne vindem noi produsele, nu, trebuie să-i obligăm să facă același lucru, însă foarte multe țări nu reacționează cum ar trebui să facă înainte, cum ar fi trebuit să o facă deja, ar trebui să facă cât mai multe acorduri bilaterale bilaterale posibile cu uh, țările um, pe care, care vor să participe. Însă între TTIP și acordurile pe care le încheiem noi cu țările ASEAN, de exemplu, s-a vorbit de 60% din PIB-ul mondial care ar putea să marcheze această a doua fază a globalizării. Deci va fi foarte dificil pentru țările care nu participă la acest uh, proces, uh, nu mai uh, participe. Va fi să nu participe deloc, de exemplu, fie și pentru TISA și pentru și de același lucru valabil și pentru China. Sistemul acesta însă necesită pe de o parte o hotărâre foarte puternică din partea țărilor, uh, mai ales uh, din Europa și a Statelor Unite, pentru a continua procesul de liberalizare pe, pe o bază bilaterală. Și apoi restul va veni de la sine în legătură cu barierele non-tarifare față de multinaționale, liberalizare și disparitățile existente, am încercat să vă răspund la comun la aceste întrebări. Eu cred că există aceste diferențe pe care le-am uh, constatat și noi, pentru că economiile noastre deveniseră economii de substituție, nu mai aveau atâta marjă de creștere ca înainte. Însă acum a venit momentul când există un venit care poate să intre în economiile noastre. Am avut până acum numai exportul din 99 în 2013 care a uh, a intrat în deflație cu, și s-au înjumătățit prețurile. Însă, în continuare, există o marjă pentru că suntem o economie mai complexă din punct de vedere demografic, suntem o economie de substituție, după cum spuneam înainte. Așadar, această barieră este bariera creșterii, fără care uh, nu putem să avem potențial de creștere. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule ministru, am uh, depășit rău de tot cu timpul și trebuie, din păcate, să încheie această dezbatere și mai nu mai pot să dau cuvântul celor opt vorbitori care vroiau să ia cuvântul. Eu nu am alte angajamente, spune, președ... spune domnul ministru. Äh, gestatten Sie, Herr Vorsitzender, äh, auch wenn ich neu in diesem Ausschuss. Permiteți-mi, domnule președinte, chiar dacă sunt nou în această comisie, o chestiune mă enervează foarte tare. Oricine cu care vorbesc de la Consiliu spune că este pentru transparență și că este pentru ca mandatul să fie publicat. Și după aceea ni se spune că avem problema unanimității. Dar am văzut, văzut și în alte discursuri că se ascunde toată lumea în spatele unanimității, chiar dacă nu, chiar dacă se poate vota cu majoritate calificată. Ar fi foarte frumos de aceea dacă colegii din această comisie le-ar spune și le-ar scrie guvernelor lor de acasă dacă sunt pentru această publicare a mandatului sau nu. Se spună da sau nu. Sau dacă eventual președinția Consiliului după ultima reuniune să ne spună care sunt guvernele care blochează publicarea acestui mandat. Pentru că cred că aici se ascunde toată lumea după degete și anumite guverne încearcă să se fofileze pentru pentru ca să nu știe de, și de fapt nu știu cât daune, câte daune provoacă. Deci ori președinția Consiliului ne arată cine este împotrivă, ori atunci le scriem noi guvernelor noastre să întrebăm dacă da sau nu sunt împotriva publicării. Aceasta ar fi o poziție oficială care, de care am avea nevoie. Așa nu se poate continua. Let's put in this way. There is, eh, scuzate, la ragione per cui abbiamo chiesto... Motivul pentru care cerusem o scrisoare pentru, într-o scrisoare această publicare este exact motivul pe care îl menționați și dumneavoastră și anume pentru a primi răspunsuri oficiale la această scrisoare. Tema este atât de sensibilă din punct de vedere politic încât ceea ce nu este acceptabil este faptul că pozițiile să se, de fapt, exprime în camere cu uși închise. Acesta este motivul pentru care eu am scris oficial o scrisoare colegilor mei, pentru ca să le spun că mi se pare un sistem uh, aproape coercitiv. Ceea ce însă sugerați dumneavoastră este într-adevăr să se scrie guvernelor pentru ca să le cerem să își exprime poziția foarte clar. Eu sper să primesc uh, în scrisoare totuși acest răspuns deja. Mulțumesc. Good, damit ich die... Bun, atunci încheiem această dezbatere cu dumneavoastră, domnule ministru. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră aici. Cred că ați uh, abordat foarte multe puncte importante și la multe chestiuni putem spune că suntem pe aceeași lungime de undă și că în următoarele luni vom putea să lucrăm împreună și să semnăm în fine, să adoptăm TDI-ul și să clarificăm tot ceea ce mai rămâne de clarificat. Mulțumesc foarte mult și mult succes! Mulțumesc, spune ministrul, și ne vedem în curând! Yeah.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 Dragi colegi, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, și anume discuția cu privire la buget. Și trebuie să vă spun că din cauza că am depășit atât de mult, va trebui ca punctul 7 să îl amânăm pentru după masă. Domnul Zahradir s-a arătat uh, dornic să facă această schimbare. Mulțumim foarte mult. Și deci putem vorbi acum despre buget și după aceea să continuăm uh, discuția cu ambasadorul SUA. Pentru punctul următor despre bugetul general al Uniunii, dau cuvântul domnului Böge. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Ceea ce am spus înainte are legătură și cu politica de uh, bugetară și cu faptul că o cunosc foarte bine și știu că se poate lua o decizie cu majoritate calificată, cu o singură excepție, când a fost vorba de finanțarea suplimentară a Galileo, s-a făcut referire la uh, unanimitate pentru a să ne ascunde, pentru, a să se, pentru ca ei să se ascundă după acest pretext, când de fapt nu este vorba de unanimitate. Întrebarea este însă cum putem să transmitem și cum este perceput acest lucru de către populație. Acum, în legătură cu bugetul, în ceea ce privește amendamentele, avem 15 amendamente la rezoluție și, despre, și la buget avem 4 amendamente. Am încercat să discut cu diferite grupuri și să ajungem la compromisuri de amendament pe care cred că le aveți în fața dumneavoastră la aliniatul 1 și la aliniatul 6 în care încerc să țin cont de doleanțele tuturor grupurilor uh, și să încercăm să vorbim și despre centrele de afaceri din uh, India, China și Thailanda, în care am avut diferite probleme în ceea ce privește eficiența acestora și plus valoarea pe care o aduc. Am încercat să o rugăm, să rugăm Comisia să facă o evaluare independentă pe aceste teme și apoi, pe baza acestor rezultate, vom uh, vedea ce facem cu aceste subiecte delicate. Permiteți-mi doar să spun câteva cuvânt, cuvinte despre cele patru amendamente aduse la buget un amendament pe care l-am uh, introdus chiar eu când s-a vorbit de resursele necesare, de toate acordurile comerciale pe care trebuie să le negociem și de faptul că avem nevoie de resurse suplimentare. E vorba de amendamentul doamnei Șache în legătură cu strategiile de comunicare în care se prevede o creștere a resurselor. Am, am citit foarte atent acest amendament, dar cred că, având în vedere discuția pe care o avem acum, nu vom putea să evităm să cerem acest lucru și să spunem că, cu adevărat, avem nevoie de o comunicare mai puternică și, deci, avem nevoie de uh, fonduri suplimentare. La propunerea colegului nostru Scholz cu privire la proiectele pilot, am foarte mari dificultăți să accept să continuăm uh, o strategie. O spun aici în calitate de expert bugetar pentru că avem o inflație de susțineri, de structuri din afara Parlamentului și este foarte dificil să facem acest lucru înainte să avem o analiză clară a ceea ce finanțăm în momentul de față. După estimările multor colegi care sunt din mai multe grupuri în Comisia Bugetară, am ajuns la concluzia că există depășiri enorme. De aceea eu sunt mai degrabă împotriva acestui proiect, de pil, proiect pilot pe care l-ați propus în ceea ce privește doamna, pe doamna Arena, care a propus de asemenea un proiect pilot. Vreau să întreb Comisia un lucru, pentru că s-a spus că, de fapt, conținutul acestui amendament este deja hotărât la comisie. Întrebarea este însă până la urmă care vor fi proiectele pilot care vor fi acceptate. La vot va conta și discuția pe care o purtăm cu comisia dacă există paralelisme și se face activitate dublă, dacă există lucruri care sunt puțin probabile să fie atinse. Aș vrea de aceea să aud ce spune comisia pe această temă în legătură cu mineralele care provin din uh, regiuni de conflict. Mi se pare important să văd dacă acesta apare la comisie în anumite instrumente de stabilitate sau dacă există o prevedere în acest sens deja, ca să știu cum votăm după masă. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Nu am decât o persoană care s-a înscris la cuvânt la acest punct. Două am acum, trei. A, începe să se mulțească lista. Să începem domnul Winkler, Martin, Schulz și doamna Keller. Scholz, pardon. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte și domnilor colegi, pentru toate aceste expunere și pentru informații. Ca să nu pierdem mult, voi fi foarte concis. Și să revin la una din aceste întrebări adresate de către raportor în ce privește mineralele, amendamentul privind uh, mineralele din zone de conflict, dacă este se poate, dacă, se, dacă este fezabil, ar fi foarte important. Și trebuie, într-adevăr, să ținem cont cu mare atenție de această situație. Deja cred că am parcurs câteva etape către o viitoare reglementare în acest domeniu. Există deci deja anumite reglementări și în UE și în lume pe această temă și în măsura în care va fi fezabil să putem legifera, o vom face. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumim, dăm cuvântul domnului Martin. Vă mulțumesc, la rândul meu voi fi foarte concis. Mulțumim domnului raportor și pentru aceste sugestii. nu susținem neapărat uh, această direcție în ce privește acordurile comerciale. În orice caz vom, uh, vom prezenta în continuare toate um, argumentele noastre în cadrul uh, fiecarei, fiecarei discuții pe care vom avea aici în comisie în așa fel încât să uh, ne putem asigura că vom legifera cu cât mai bine cu putință și că vom putea și implementa ulterior această legislație. Mai ales ar trebui, deci, să nu uităm și problema instrumentului de stabilitate economică. Um. Helmut Scholz, mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult raportorului pentru oferta de compromis pe care mi-a făcut-o pentru avizul Comisiei în general, pe care ne-a făcut-o tuturor. Noi o susținem și mergem în direcția pe care o propune dumnealui. Vreau însă să mă refer la obiecția pe care și-a exprimat-o cu privire la proiectul pilot care fusese obiectul amendamentului meu. Tocmai după ce am auzit expunerile ministrului italian, cred că se vede că politica comercială este extrem de complexă și în ce măsură politica aceasta se exprimă și în uh, acorduri și contracte. Comisia nu mai pare să fie capabilă să se uite la efectele unor acorduri pe alte acorduri. Și încercarea mea cu acest proiect pilot era exact să se folosească o capacitate existentă prin implicarea mai multor actori pentru a putea îmbunătăți acest aspect – Cred că este vorba de o abordare democratică pentru a putea obține o strategie internațională mai precisă și din partea Parlamentului. Aceasta a fost uh, ideea. Mulțumesc, spune președintele doamna Keller. Mulțumim, uh, domnule președinte, mulțumim și raportorului. Cred că, până la urmă, această inițiativă pică la momentul uh, foarte oportun pentru că într-o zi sau în alta, oricum ar fi trebuit să ne ocupăm de aceste probleme. Deci, mi se pare un lucru bun că ne-am și apucat de treabă. Bineînțeles, uh, uh, susținem uh, și această inițiativă de acord comercial De altfel, odată ce a fost lansat acest proiect pilot, cred că am participat cu unii dintre noi la un anumit număr de seminarii, de discuții pe tema aceasta. Unele întâlniri au fost consacrate metodologiei de lucru care trebuia să fie adoptate, dar au fost și un loc potrivit pentru a avea schimburi de idei privind uh, direcțiile în care, în care vrem să ne îndreptăm. Însă e drept că am avut și foarte multe de negociat în, foarte multe de negociat în același timp, deci a fost destul de complicat. Să nu uităm și de uh, problema expertizei pe care o are sau nu o are fiecare membru al comisiei, necesită deci o muncă de documentare. Deci, în concluzie, uh, cred că este o idee foarte bună să continuăm cu această procedură în așa fel încât să putem uh, oferi avizele noastre cât mai clare și detaliate comisiei. Cred că într-adevăr trebuie încă să ne mai ameliorăm metodele de lucru pentru a putea fi mai eficienți ca parteneri în acest proces general. Deci uh, Repet, sprijinim acest proiect pilot și mm, mai ales apreciem mm, spiritul acesta de colaborare de, mm, în ce privește monitorizarea și controlul acestor inițiative. În loc să ne îndreptăm pe un drum unde am semnat permanent noi și noi acorduri de, de liber schimb, poate într-adevăr trebuie să le monitorizăm foarte bine și uh, chiar dacă uneori procesul este încetinit, să ne concentrăm mai degrabă pe uh, calitate decât pe cantitate. Mulțumesc. Mulțumesc din partea Comisiei, domnul Dupontei. Mulțumesc, domnule președinte. La rândul meu aș vrea să-i mulțumesc domnului raportor. Am uh, beneficiat deci de uh, propuneri foarte interesante. Pe scurt, câteva comentarii în ce privește resursele Uniunii. Uh, vă mulțumim pentru sprijin, luăm notă de uh, această propunere de alocare de resurse suplimentare. Mai departe, în ce privește în ce privește amendamentul legat de parteneri, ales în ce privește deci toate cele legate de TTIP. Din câte știm, uh, Comisia dispune deja de toate informațiile necesare. Cred că practic cam toate datele au fost uh, transmise comisiei, inclusiv uh, videoconferințele, inclusiv dosarele cu date tehnice în ce privește proiectul pilot de monitorizare a uh, acordurilor comerciale, foarte pe scurt uh, ce spuneam și la precedenta întâlnire din iulie, Pe scurt, aș zice, deci, repetând punctul de vedere exprimat și înainte, uh, un astfel de rol de monitorizare face oricum parte din uh, însărcinările noastre care cer și să dăm, uh, să dăm seamă și societății civile în ce privește activitatea mm, politicului. Un exemplu foarte bun a fost chestiunea uh, grupurilor de consilieri care au lucrat pe uh, tot dosarul de negocieri pentru TTIP. În ce privește mineralele din zone de conflict și mai ales din Republica Democratică Congo, care au fost un subiect deja menționat, ne-am uh, coordonat și cu celelalte comisii ale Parlamentului și, uh, dat luăm notă de această propunere de uh, amendament. Am uh, reflectat, am anunțit la această problemă, chiar dacă nu am putut încă să oferim un răspuns definitiv. Credem că astfel de inițiative trebuie integrate în procedurile deja existente și astfel să ne îmbunătățim Uh, politicile pe un subiect atât de sensibil. Chestiunea este într-adevăr uh, cum putem uh, obține în general o, o transparență în astfel de chestiuni legate de mineralele din zone de conflict și nu doar în Republica Democratică Congo. Deci, cum spuneam, diferite programe sunt deja în curs, în lucru, în cadrul UE. să ne gândim, spre exemplu, și la eforturile UE pentru um, organizarea unei conferințe um, pe, uh, legate de regiunea uh, Marelui, Marelui Lac De asemenea, să ne gândim și la implicarea mm, de care dă dovadă UE în uh, eforturile OCDE-ului în ce privește uh, elaborarea unor linii directoare uh, legate de resurse procurate în mod responsabil. De aceea credem deci că, în general, uh, aceste dosare individuale, fie că vorbim de Rwanda, de Congo, trebuie integrate în efortul general al UE de a dezvolta uh, proceduri și linii directoare. Buget de 1,5 milioane care este dedicat acestor dosare. Iar uh, pe viitor, probabil că uh, și area de aplicare a acestor instrumente de lucru uh, va putea fi extinsă treptat. Aceste puncte, mineralele din zona de conflicte și conferința privind regiunea Marilor Lacuri, sunt incluse oricum în politica noastră regională de colaborare cu Africa. It, în ce privește centrele de afaceri, a fost și aici o întrebare. Așa cum ne-am exprimat și anterior, nu cred că avem până deocamdată inițiative noi pe această temă. Uh, trebuie să așteptăm probabil până în uh, anul viitor, până când vom avea o analiză de impact uh, completă a unei astfel de inițiative. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, domnul Böge. Mulțumesc foarte mult tuturor colegilor pentru comentariile pe care le-au făcut. Mulțumesc foarte mult și reprezentantului Comisiei pentru că ne-a dat și câteva cifre și ne-a expus mai clar exemplele de proiecte pilot Vreau să ne mai uităm uh, mai atent și la ceea ce ne-a prezentat Comisia până acum uh, în ceea ce privește proiectele pilot, pentru ca să nu există paralelisme de activitate. Deci eu nu sunt împotriva unui astfel de pilot din principiu, de proiect pilot uh, din principiu, ci consider că trebuie mai întâi verificată situația, pentru că există deja activități care acoperă o mare parte uh, din uh, ceea ce cere acest proiect pilot. Deci eu nu vreau ca bugetar să accept activități duble care costă bani, bineînțeles, fiecare și vreau să verificăm înainte acest punct. Și altfel putem merge la vot, cred. Mulțumesc, spune președintele. În această după-amiază vom vota asupra acestui proiect de uh, raport și vom uh, stabili poziția comisiei noastre. Acum trecem la următorul uh, punct de pe ordinea de zi, dar nu punctul 7 pe care l-am amânat pe o, această după amiază, primul punct de pe ordinea de zi de la 3. Trecem direct la punctul 8 de pe ordinea de zi și anume mă, discuția cu ambasadorul uh, SUA la UE, noul ambasador al SUA, domnul Gardner. Nu vreau să fac prea multe introduceri, este evident și aceasta am văzut și în discuția cu ministrul italian înainte, există relații esențiale politice și economice cu Statele Unite și la negocierile T-tipului aceste relații au intrat într-un con de lumină particular. Mai ales în ceea ce privește negocierile care necesită o transparență din ce în ce mai mare. S-a pus și problema evaluării procesului de până acum, după noiembrie, când vom afla și uh, răspunsurile consultării și apoi, ă, după ce vom avea și alegerile în Statele Unite, alegerile pentru Congresul American și vom putea apoi să găsim o nouă perspectivă pentru aceste negocieri, sper eu. Mă bucur foarte mult să îl salut pe domnul Gardner și anume chiar la începutul mandatului său aici ă, și vă dau cuvântul, vă rog. Good morning. Bună ziua tuturor, mulțumesc ă, domnule președinte pentru invitația de a asista la întrunirea comisiei dumneavoastră. Este prima mea participare la o ședință a Parlamentului European. Am sosit de curând în Bruxelles în martie și deci au urmat alegerile. Deci, iată, ne acum din nou cu, în față, față cu un nou parlament operațional și sper că vom uh, putea începe un dialog cât mai fructuos. Statele Unite au urmărit întotdeauna cu interes evoluția UE. La fiecare nou tratat UE am, am fost atenți la schimbările introduse. De altfel, în momentul când am fost audiat de Senat, înainte de a fi numit aici, am exprimat clar interesul uh, uh, Statelor Unite față de întărirea instituțiilor europene. Deci eh, mi-am anunțat atunci patru priorități principale pe mandatul meu de eh, trei ani. Mai ales am eh, subliniat în ce măsură Comisia dumneavoastră de Comerț va juca un rol foarte important în colaborarea noastră. Am avut deja ocazia să discut cu mai mulți membri ai acestei comisii, inclusiv cu doamna Reding, uh, am avut deja de, am lucrat, am colaborat deja împreună pe diverse dosare, cum ar fi protecția datelor uh, și bineînțeles că am fost întotdeauna angajat să tratez această temă a datelor cu cea mai mare seriozitate. De altfel, mă gândesc și la declarațiile recente ale Procurorului General în Statele Unite, domnul Holder, care și-a reexprimat interesul uh, Uh, de a face în așa fel încât aceleași drepturi și același sistem de protecție a drepturilor să poată fi garantat cetățenilor europeni, la fel cum uh, o facem și în Statele Unite. Am avut uh, ocazia să lucrez și cu alți membri acestei comisii, cum ar fi domnul Joseph Zaya, nu știu dacă este prezent astăzi, amintesc deci de diferiți membri acestei comisii, mi-amintesc de oameni care au fost printre uh, primii parlamentari aleși în Parlamentul din Ungaria după revenirea la democrație. De altfel, uh, chiar îl cunoscusem pe tatăl său, un om care a suferit, a avut de suferit pe timpul regimului precedent, a fost uh, plasat în arest la domiciliu și care întotdeauna l-a susținut, l-a încurajat. de fie, încă de când mi-am terminat studiile în uh, drept și științe politice, am uh, fost dintotdeauna un susținător ferm al proiectului Uniunii Europene. Am crezut întotdeauna că este un lucru bun pentru europeni și un lucru bun pentru Statele Unite. Cred că un astfel de sistem și, prin urmare, acordurile pe care le putem încheia între noi nu pot decât să ne întărească capacitățile reciproce de a fi un actor concurențial pe piața internațională. Vreau să spun și câteva cuvinte către colegii mei italiani pentru că mama mea a fost, uh, este italiancă și am, fost, am trăit foarte mult la Roma. M-am întors uh, din motive personale și profesionale de multe ori în Italia. Am și legături cu Franța și am spus-o și prietenilor mei francezi pentru că am petrecut foarte mult timp la Paris într-un cabinet uh, franco-american, mai întâi la Paris și după aceea la Bruxelles. Internațională, la Maison Blanche. Deci, ulterior, am lucrat și la uh, Consiliul de Securitate de la Casa Alba, ca responsabil de relațiile UE și în special cu Franța. De altfel, am o legătură și cu Spania. Uh, tatăl meu a fost ambasadorul american în Spania și mulțumit acestei uh, situații am avut șansa să cunosc și să mă căsătoresc cu o spaniolă. Am avut ocazia și să arbeitete ich bei Radio Freies Europa in München. Und im Herbst 1991 war ich in der juristischen Abteilung der Treuhänderstand tätig. As the US ambassador to the European Union, my job obviously is to represent and to No surprises there. But I'm Evident trebuie să apăr interesele Statelor Unite, dar mi-am trăit jumătate din viață în Europa și toată cariera mea aproape s-a desfășurat aici, deci țin foarte mult aici. La un moment dat a trebuit să mă hotărăsc dacă mă întorc în Statele Unite sau rămân aici. Având în vedere că sunt uh, jurist american, ar fi trebuit să mă întorc acasă, dar am hotărât să rămân aici pentru că la vremea, momentul respectiv părea un moment istoric la care vroiam să particip. Și la fel, mi se pare un moment istoric astăzi, o deschidere fantastică, dată fiind uh, anexarea ilegală de către Rusia a Crimeei, uh, criza umanitară din Ucraina, toate acestea arată cât de importantă este o mai mare integrare europeană. Trebuie ca cheltuielile pentru apărare, pentru uh, politicile energetice, precum și investițiile în parteneriatul transatlantic să fie sprijinite. În vremuri de criză ca astăzi, aceste legături sunt extrem de importante. Astăzi trebuie să vedem dacă vom uh, profita de aceste ocazii sau nu. Trupele rusești și uh, separatiștii ucrainieni au o mare răspundere în uh, morțile provocate în prăbușirea zborului Malaysian Airlines. Noi avem posibilitatea de a interacționa, vom avea posibilitatea de a interacționa mult în anii următori. Aștept cu mare nerăbdare un dialog deschis, iar ușa mea va fi întotdeauna deschisă membrilor acestei comisii și Parlamentului European în general. Cu siguranță nu vom cădea întotdeauna de acord, dar cred, sper că aceste dezacorduri vor fi pe chestiuni uh, clare și de principiu. Sper să interpretăm întotdeauna cum trebuie politicile și interesele noastre reciproce avem o răspundere uh, comună de a îi conduce pe electorii noștri și de a-i informa cu atât mai mult în privința uh, chestiunilor economice atât de importante precum TTIP. Niciun, nicio altă chestiune economică nu va aduce mai multă creștere economică și ocuparea forței de muncă. Trebuie să uh, înțelegem chestiunile tehnice, evident acest lucru nu va fi ușor, dar este absolut necesar. Acest acord este unul foarte ambițios. Ca și uh, colegii noștri din comisie, considerăm că doar un acord complet va duce la îndeplinirea dorințelor conducătorilor noștri prietenul meu, Carlo Calende, pe care l-am văzut astăzi aici, crede că un acord intern ar trebui luat în considerare, dar noi considerăm că doar un uh, acord cuprinzător va merge. În următorii ani vom avea o, ocazia de a um, stabili normele pentru relațiile noastre comerciale viitoare norme de cea mai înaltă calitate în ceea ce privește transparența și contabilitatea. Dacă nu vom reuși să facem acest lucru, celelalte țări, țările care nu împărtășesc, împărtășesc aceste valori uh, nu vor, vor stabili normele în locul nostru. IMM-urile sunt extrem de importante, acestea reprezintă coloana vertebrală a economiilor noastre și s-ar părea că ele încă nu atrag suficient atenția Uniunii Europene. Cred că am, pe ambele maluri ale Atlanticului este nevoie de o creștere economică mai rapidă, dar, să fim sinceri, Europa are nevoie și mai mare de creștere economică, IMM-uri și ocuparea tinerilor. Și cum va oferi locuri de muncă tinerilor, cum va plăti pensiile pe viitor cum va plăti protecția socială dacă nu asigură creștere economică. TTIP reprezintă un stimulent extraordinar. Toate studiile uh, de pe ambele maluri ale Atlanticului arată că impactul va fi foarte pozitiv. Statele Unite sunt angajate pe calea acestor negocieri și uh, a rezultatelor ambițioase așteptate. Da, considerăm că TTIP va dacă nu vom avea o autoritate uh, pentru promovarea comercială, uh, lucrurile vor sta destul de dificil, dar cred că vom reuși să uh, obținem crearea unei astfel de autorități. Există critici la adresa unor chestiuni perifer periferice, aș putea spune celor care sunt sceptici în privința acestui acord și care refuză să creadă uh, asigurările oferite de Statele Unite și UE, pot să vă spun că încă ne aflăm la o, într-o fază incipientă a negocierilor și vă rog să nu proiectați încă rezultatele. Așteptați ca textele să fie cu adevărat dezvoltate înainte de a vă hotărâ. Uh, se spune că negocierile sunt uh, făcute în secret cum spunea Vital Morera, niciodată nu au fost negocieri mai puțin secrete ca în acest caz. Congresul și grupul consultativ, precum și Comisia, și-au petrecut mult timp uh, cu dumneavoastră și cu comitetele noastre, dumneavoastră consultative, tocmai pentru a vă informa. Este destul de greu pentru noi să este destul de greu să ne convingeți că noi ar trebui să vă punem la dispoziție textele de negociere uh, în mai mare măsură decât le, le punem la dispoziția propriilor noștri congresmeni. Sunt uh, informații făcute publice, foarte multe astfel de informații, sunt sute și sute de uh, dosare și de fișiere, înregistrări ale discuțiilor, o paletă foarte largă de informații în privința acestui acord. Da, noi suntem pentru transparență, dar pe de altă parte credem că transparența trebuie să fie contrabalansată și de alte obiective. Negocierile pentru acordurile internaționale, și vă spun că eu m-am implicat în negocierea mai mult de 100 de astfel de acorduri, trebuie să se asigure uh, că uh, dialogul este unul cinstit. TTIP se spune că uh, urmărește o dereglementare. Ei bine, președintele Statelor Unite, președintele Comisiei Europene, precum și uh, alte persoane implicate în negocieri, au asigurat că nimic din TTIP nu va îngrădi abilitatea autorităților noastre de a reduce nivelul de a uh, spori nivelul nostru de uh, sănătate și așa mai departe. Nu vom încuraja liberalizarea serviciilor publice de sănătate. Deci TTIP nu forțează liberalizarea serviciilor de sănătate, de învățământ și așa mai departe. Acestea sunt excluse și apoi mai este un mit, și anume că standardele și normele americane ar fi mai scăzute decât cele europene. Ba, trebuie să vă spun că stand unele standarde americane sunt mult mai restrictive decât cele europene. Mulți uh, vizitatori pe tărâmul american uh, mănâncă cu mare plăcere și încredere uh, mâncarea noastră și ne conduc cu încredere mașinile. Noi nu vrem să îi forțăm pe consumatorii europeni să mănânce o hrană pe care o resping. Nu, noi vrem să urmărim mai degrabă uh, sfaturile și avizele propriilor uh, uh, autorități sanitare, deci autorităților sanitare europene. În ceea ce privește dezbaterea în privința mecanismului de soluționare a litigiilor între investitori și stat, trebuie să vă spun că de multe ori lucrurile sunt înțelese anapoda. În mai toate tratatele bilaterale și multilaterale există cauze de tip ISDS. Deci este uh, vorba pentru este vorba de un echilibru care trebuie găsit între, potențialul investitor, între investitorul potențial și dreptul statului de a reglementa. Deci părțile implicate trebuie să regăsească acest echilibru atât la nivelul acordurilor bilaterale, dar și, cât și la nivelul uh, TTIP. În fine, cred că ambele părți ar trebui să se concentreze pe poziții pragmatice dacă dorim cu adevărat să ajungem la un acord care să apere interesele cetățenilor europeni și cetățenilor americani. Credem că ambele părți vor avea de câștigat dacă rămânem concentrați și deschiși. Vă mulțumesc pentru atenție. Thanks a lot, Mr. Ambassador. Vă mulțumesc, domnule ambasador. Deschid acum discuțiile. Doamna Reding dorește să intervină prima. She's member of the EPP and the EPP is the biggest uh, Doamna Reding face parte din grupul cel mai mare al Parlamentului European. Intervenție fără microfon din sală. Vă mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc pentru prezență, domnule ambasador. Am ascultat cu foarte mare atenție faptul că domnul uh, procuror general dorește extinderea actului, uh, acel, acelui Privacy Act și pentru cetățenii americani, dar sunt de acord că sunt de acord cu guvernul american în această privință, dar Aș dori să mă concentrez asupra uneia dintre întrebările pe care avem. Avem multe chestiuni de discutat, uh, de obicei în ce privește TTIP și relațiile UE-SUA. Uh, Încrederea a cam fost uh, încălcată de către unele companii care lucrează pe teritoriul Uniunii Europene, precum și neconformitatea um, um, autorităților americane. De, ani de, zi, de luni de zile încercăm să restabilim această, această încredere pierdută. Așa că aș vrea să știu în primul rând dacă americanii acceptă cele 13 recomandări formulate în noiembrie anul trecut pentru uh, acordul privind sfera de securitate și apoi vreau, vreau să știu dacă americanii vor să lase protecția datelor în afara sferei de aplicare EAT tip și în fine vreau să știu dacă Statele Unite sunt de acord să retragă cererea de la 25 aprilie anul curent în cadrul negocierilor TISA în ceea ce privește protecția indivizilor. David. Mulțumesc. David. Ambassador, and I hope we do have a, a long and fruitful uh, relationship. Vă mulțumesc, țin să mulțumesc domnului ambasador. În primul rând a spus că a fost un negociator pe chestiuni uh, comerciale multă vreme. Ei bine, cred că și dânsul este de acord că situația s-a schimbat foarte mult în ultimii 10 ani în ceea ce privește lumea comerțului. cu 10 ani în urmă, evaluarea politică a relațiilor comerciale era foarte redusă față de ceea ce se întâmplă în momentul de față. Și cred că trebuie să ne obișnuim de acum să preluăm fiecare mic element în parte și să-l uh, evaluăm și să-l, uh, să vedem pe sub toate cusăturile cum stă treaba cu acesta. Uh, negocierile în privința tratatelor uh, vizează o mulțime de aspecte. Mulți europeni nu vor uh, vită cu hormoni, nu, vă, nu vor organisme modificate genetic și așa mai departe pe piața noastră. Și consideră că um, toate aceste valori și credințe ar putea fi puse sub semnul întrebării de către tip. Apoi, în ceea ce privește drepturile lucrătorilor, da, poate aveți dreptate că TTIP nu va avea un impact asupra drepturilor lucrătorilor, dar trebuie să explicați foarte clar acest lucru. Cred că în ceea ce privește soluționarea litigiilor dintre investitori și uh, stat, nu prea sunt de acord cu uh, poziția domnului ambasador. Eu nu cred că lucrurile sunt chiar așa de roz. Uh, Uh, de multe ori aceste litigii au avut impact asupra politicilor naționale. Eu uh, recunosc că vreau, îmi doresc semnarea acestui acord, semnarea TTIP. Dar, așa cum am spus și în această comisie și în, plin, în plenară, Cred că negociatorii trebuie să asculte toate preocupările părților implicate, bineînțeles de, de preocupările cetățenilor, opiniei publice și așa mai departe. Mulțumesc. Emma. Thank you, Ambassador, for your comments, um, which are very... Mulțumesc uh, foarte mult pentru aceste comentarii. Vă mulțumesc și pentru angajamentul pe care uh, Uh, de care dați dovadă în toate aceste eforturi pentru uh, crearea unui acord TTIP. Aș vrea de asemenea să um, discut un pic și ce se întâmplă la Washington. following Vreau să știu care este opinia dumneavoastră cu ce se va întâmpla după alegerile din Statele Unite și apoi dacă republicanii o să ia puterea după aceea, după noiembrie, ce impact va avea aceasta pe negocieri? Uh, Mulțumesc, doamna Șache. Mulțumesc, domnule ambasador, pentru introducerea dumneavoastră. Microfonul vorbitoare este stricat și se aude cu fâșieli. Este bine că ați uh, reușit să apreciați, uh, ați apreciat uh, importanța acestui Parlament. Salutăm și angajamentul dumneavoastră pentru restabilirea încrederii în relațiile transatlantice. Considerăm că transparența este una din uh, promisiunile pe care le-a făcut președintele Obama și de aceea poate că aceasta trebuie amintit din când în când. Ne cerem scuze pentru traducere, este foarte greu și fâșie microfonul vorbitoarei foarte tare, este stricat. Considerăm că acțiunile noastre în lume ar trebui să fie bazate pe valorile fundamentale și cred că mai ales în Europa se pune accentul foarte puternic pe aceste valori. Nu este vorba de o chestiune pragmatică, e vorba de drepturi fundamentale aici și nu sunt convinsă dacă se înțelege acest lucru în Statele Unite la fel, tot timpul. Avem foarte multe lucruri dificile de făcut, mai ales în domeniul TTIP. Haideți să nu transformăm aceasta într-un joc, uh, pentru că cred că trebuie să lucrăm împreună, trebuie să fie un acord complex, sunt de acord, și trebuie să fie terminat atunci când, uh, așa cum s-a început, adică trebuie să se termine uh, cu așteptările tuturor îndeplinite. Trebuie să știm însă de exemplu, la combustibil, ce fel de combustibil folosim, mai ales pe partea americană, cred că este cazul să mai uh, să-și redirecționeze și uh, oferta de combustibil. Nu știu dacă în momentul de față acum uh, am văzut același angajament din partea SUA ca din partea Europei în general și mă întreb ce se întâmplă și cu părerea membrilor Congresului. Eu sunt membru în delegația pentru SUA și am fost la Congres de mai multe ori. Uh, și am văzut că abordarea este mult mai puțin ambițioasă din partea membrilor Congresului uh, atunci când s-au întâlnit cu noi. Cred că punctul crucial la TTIP uh, va fi că avem nevoie de mai mult angajament din partea uh, casei reprezentativilor și reprezentanților și casei și deci a ambelor camerelor, camerelor Parlamentului și cred că trebuie să transmiteți acest mesaj către Washington cât se poate de clar. Dacă doriți să faceți acest lucru, noi am fi recunoscători. Thanks a lot, Yannick. Yannick, te rog. Merci, merci, ambasador. Mulțumim, uh, Excelențe sale, domnul ambasador, ați avut uh, câteva cuvinte foarte plăcute despre situația din Europa, dar și eu pot să vă povestesc că de curând am terminat de vizionat uh, serialul uh, House of the Cards și văzând acest personaj de președinte nu pot decât să felicit cinematografia americană. Aș vrea acum însă să cer părerea ambasadorului Statelor Unite legat la vânzările de arme pe care în momentul de față că anumite țări din Europa le au uh, în favoarea Rusiei. Mă gândesc, bineînțeles, la uh, navele militare Mistral franceze vândute de către Franța Rusiei. Deci, cum uh, comentați acest aspect în contextul general geopolitic pe care l-ați menționat? În ce privește um, TTIP-ul, aș putea să preiau cele spuse de colegul Martin din grupul social-democrat și chiar uh, dacă și din alte motive, ajung la aceleași rezerve. Aș spune, nu trebuie să negociem astăzi acest uh, tratat, uh, pentru că toate aceste previziuni de creștere economică care par destul de tendențioase, dacă nu cred că vom putea ajunge în 2018 la această, trebuie să așteptăm mult mai mult, să fim realiști. În ce privește acum chestiunea transparenței? Tocmai pentru că dumneavoastră cunoașteți atât de bine țările din Europa, ar trebui poate să luați în considerare mai multe nuanțe. Închipuiți totuși cum arată această situație. Viceministrul italian um, al, de, al comerțului, care reprezintă deci președinția italiană a UE, nu dispune de textele propriu-zise de negociere uh, cum puteți uh, analiza această situație, că de fapt uh, un, un atât de înalt reprezentant al instituțiilor europene uh, este tratat ca un pionier probabil la cererea partenerului american. Deci, pe undeva, da, vă dau și dreptate când ați spus că există chiar și în Statele Unite, în ce privește Congresul, societatea civilă, anumite reticențe, anumite rezerve. Nu pot decât să le dau dreptate. Haideți să ne închipuim un scenariu uh, cam așa, să, ne, uh, să spunem că achizițiile publice uh, constituie o piață rezervată pentru întreprinderile americane. Să, să spunem că uh, Uh, vă veți considera că și pe viitor este un instrument de protecție împotriva crizelor financiare. Ei bine, noi, privind de aici din Europa, uh, putem și noi să spunem că principiul de precauție este un instrument de lucru important și vă dați seama la ce mă refer, atunci, atunci când anumite date științifice nu sunt încă definitiv dovedite, nu trebuie să ne bazăm pe ele pentru decizii politice. Deci rămâne de văzut care va fi poziția dumneavoastră dacă totuși noi dorim să excludem anumite capitole. Înainte să continuăm, mai am opt luări de cuvin, cuvânt și închei astfel lista vorbitorilor. Helmut, te rog. Mulțumesc, Bernd, mulțumesc ambasadorului pentru această abordare și informare foarte complexă despre... și mulțumesc și pentru conștiința sa europeană. Mulțumesc pentru că ați vorbit de transparență. Sunt de acord cu dumneavoastră că este un punct cheie în negocieri, transparența. De ce există atâtea frici uh, de discuție în toate statele membre ale Uniunii? Pentru că nu este clar ce se negociază și ce s-a negociat deja, pentru că mandatul de negociere nu s-a publicat. Deci, de la început, deja cea mai mare greșeală care s-a făcut a fost aceasta, pentru că toată lumea înțelege că dacă se negociază relații economice, probleme comerciale, atunci aceasta atinge producția din țara respectivă și consumul, felul în care cetățenii trăiesc. Deci, atât de importante sunt negocierile, de aceea sunt ele interesante pentru toți cetățenii din statele membre. Și iată de ce în Europa Există o dezbatere mai puternică în Europa pe aceste teme decât în uh, SUA, dar cred că și în SUA a devenit o discuție destul de amplă în societatea civilă în uh, acest subiect și întrebarea este ce se află în lumina reflectoarelor acestor negocieri. Eu sunt membru în Comisia de Comerț în acest Parlament și uh, dacă pot, de exemplu, să văd că în ciuda unor remarci din partea Comisiei că nu se mai negociază anumite acorduri pentru că exista, a trecut perioada de consultare și acum trebuie să așteptăm uh, luna noiembrie când uh, va trebui să vedem ce a ieșit din consultări. Trebuie să negociem uh, în continuare, totuși. În această atmosferă, negocierile sunt în atenția Parlamentului nostru. Problema pe care o avem cu adevărat este cum facem ca ceea ce se negociază să fie și uh, transmis cetățenilor care vor fi afectați de aceste negocieri. O a doua întrebare se referă și la ceea ce a întrebat doamna Reding uh, despre protecția datelor. Uh, și vorbesc aici despre date în sensul uh, pe care îl au în uh, valoare, ca valoare de produs în uh, serviciul audiovizual, care este exclus de la aceste negocieri. Intră însă acest serviciu prin partea de audiovizual radio, mass media. Pentru că radioul face parte din agenda digitală la rândul lui. Deci întrebarea care se pune este dacă agenda digitală este și ea uh, negociată sau nu, pentru că aceasta ar implica și alte lucruri. Mulțumesc, domnul Dartmouth, care vorbește fără microfon acum. Mulțumim. Voi vorbi foarte pe scurt. Uh, uh, Vreau să mulțumesc ambasadorului pentru claritatea introducerii pe care a făcut-o și comentariilor sale. Cred că toți colegii, nu toți colegii săi dinainte au fost, ar fi fost capabili de asemenea declarații. Părerile Departamentului de Stat despre acest subiect sunt foarte cunoscute, însă poate domnul ambasador nu va considera că este impertinent din partea mea dacă spun că părerile unor foști comisari nu sunt singurele păreri din acest Parlament, nu sunt singurele păreri ale Uniunii Europene cu privire la aceste proiecte și nici nu sunt singurele păreri ale acestei comisii. Foarte pe scurt, despre TTIP, există o controversă foarte mare în Marea Britanie deja despre acest acord, mai ales concentrându-ne pe ISDS, pe protejarea investițiilor. Am auzit de la domnul Martin o declarație foarte rezerv, rezervată față de ISDS. În Anglia, nu, îmi cer scuze, spune vorbitorul, în Marea Britanie și în alte țări, că sunt și alte țări în Marea Britanie decât Anglia, poate că sunt prea anticipativ. În Marea Britanie avem mai rezervări mai puțin uh, reținute față de ISDS. Și pentru cineva care e foarte pro-american, eu am fost uh, la studii acolo în parte, am trăit câtva, câtva timp acolo, eu am mai mulți colegi și parte din familie acolo. Sper că nu considerați că este impertinent dacă spun că guvernul SUA trebuie să facă mai mult pentru a explica ISDS-ul pentru a putea ca să treacă acesta mai departe. Domnul ambasador a fost foarte clar uh, când a spus că suntem departe de un text uh, finalizat, să nu mai vorbim de un acord finalizat. Deci puteți să fiți cât se poate de sigur că partidul meu va întârzia și va tergiversa orice decizie cu privire la TTIP până când nu vom vedea ceva care va semăna cu un text final publicat. Mulțumesc foarte mult, domnul Valeza. Uh, thank you, Mr. Chairman, and uh, thank you, Mr. Ambassador, for your... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, și domnule ambasador pentru comentariile despre tatăl meu. Aș vrea câteva întrebări acum. Privește tarifele. Ne întrebăm dacă dumneavoastră ați prefera ca UE să-și scadă tarifele și dacă ne putem aștepta și la uh, reciproca. În al doilea rând, o întrebare. Până acum, Statele Unite nu au răspuns la cererea UE de a încheia un, un capitol separat pe tema energiei. Deci, care va fi până la urmă poziția Statelor Unite? de asemenea, uh, mulțumesc, domnule președinte, uh, uh, Mulțumim și domnule ambasador pentru această prezentare și a poziției dumneavoastră. Acum câteva întrebări. Am uh, fost uh, bucuros să aud mențiunile făcute la protecția datelor, chiar și de către domnul raportor. În al doilea rând, în ce privește transparența, mă gândesc că poate uneori mai apar și niște neînțelegeri pe această temă. Câteodată unii se exprimă împotriva TTIP fără să dispună de toate informațiile. Poate e nevoie de mai multe explicații din partea negociatorilor pentru ca oamenii să înțeleagă exact despre ce este vorba în acest acord. Și în fine, în ceea ce privește petrolul, am vrea să știm dacă această taxă ar trebui să corespundă cu perioada mandatului președintelui american. Mulțumesc. Domnul Ren. Vă mulțumesc, domnule ambasador. În primul rând, permiteți-mi să vă spun că sunt pe deplin de acord cu dumneavoastră Uh, TTIP are un potențial economic uh, fantastic atât pentru Uniunea Europeană cât și pentru Statele Unite. Da, Europa are nevoie de creștere, europea, de creștere economică, iar TTIP are un uh, potențial strategic foarte important, mai ales în contextul actual de uh, situație foarte sensibilă în estul UE. Trebuie să ne convingem Uh, cetățenii că temerile în privința ISDS, spre exemplu, trebuie să înțelegem temerile cetățenilor noștri în privința chestiuni precum ISDS. În ceea ce privește pragmatismul negocierilor și găsirea unor uh, soluții, în principiu sunt de acord cu dumneavoastră. Ați vorbit despre puiul spălat cu clor. Ei bine, nu cumva uh, se maschează oarecum protecționismul american? Sunteți de acord cu uh, achizițiile publice pentru IMM-uri, atâta timp cât a spus că IMM-urile reprezintă coloana vertebrală a economiilor, a economiei în general? Măsurile protecționiste, într-adevăr, trebuie să Uh, fie luate cu mare atenție. Vă mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, domnule ambasador. N-am să mai revin acum asupra transparenței. Ați înțeles cu siguranță că pentru noi transparența reprezintă un lucru de cea mai mare însemnătate. Vă rog să ne explicați mai bine, pentru că vedeți bine că lipsa de transparență dă locul unor interpretări politice care poate nu și-au locul. Nu voi mai reveni nici asupra ISDS, soluționarea litigiilor, dar trebuie să fac cunoscute rezervele mele, mele foarte însemnate asupra acestui mecanism. În ceea ce privește mandatul de negociere, noi am înțeles foarte bine că Barack Obama nu va obține un mandat de negociere din partea Congresului, chiar și după alegerile de midterm din noiembrie. Aș vrea să ne mai spuneți mai multe în această privință. Și apoi, s-ar părea, că, s-ar părea că la ora actuală negociatorul american și cel european nu reușesc să cadă de acord în privința mențiunilor geografice care vor apărea în acord. S-ar părea că blocajele sunt importante la acest capitol. Vă rugăm să ne dați detalii. Mulțumim, doamna Le Pen. Monsieur l'ambassadeur, euh, félicitations pour ce show linguistique en tout cas. Vă mulțumesc, domnule ambasador. În orice caz, țin să aplaud cel puțin uh, forma uh, cunoștințelor dumneavoastră lingvistice. Și eu sunt jurist și pot să spun că e mai ușor să mergem vizită mm, la un uh, pușcăriaș decât să pricepi și să dispui, de fapt, de toate documentele și informațiile pe TTIP. Eu vreau doar să știu dacă deputații americani au reușit să aibă acces la mandatul de negociere, dacă sunt la curent cu stadiul negocierilor TTIP sau dacă democrația este la fel de călcată în picioare și în Statele Unite precum în Uniunea Europeană. Cea de-a doua mea întrebare vizează agricultura. Fermele americane sunt mult mai mari și mult mai productive în unele domenii decât cele europene. Drepturile vamale au fost uh, îndepărtate, taxele vamale, iar normele de producție în America și Statele Unite ar trebui să fie cât mai apropiate cu putință, dat fiind, faptul că procedeele Uh, folosite de americani sunt refuzate în mare măsură de către europeni. Agricultura europeană și mai ales agricultura franceză vor uh, riscă să aibă mult de suferit din cauza acestei concurențe, din, cau- uh, din partea agriculturii foarte intensive și productive americane noi va trebui, va trebui să ne aliniem normelor americane și noi ne opunem, de fapt, concurenței frontale între agricultura europeană și cea americană. Considerăm că toate popoarele trebuie să fie autosuficiente în ceea ce privește agricultura și trebuie să poată hotărâ ce vor să mănânce. Domnule ambasador, vreau să știu dacă chiar avem interesul să luăm uh, niște, să abordăm niște alegeri de societate care pur și simplu nu ne corespund. Și mă întreb dacă acest lucru nu riscă mai degrabă să ne îndepărteze. Yes. Mulțumesc și în final, doamna Rodriguez. Gracias, señor presidente. Eh, yo también me sumo a la bienvenida al embajador norteamericano y además le felicito por. La rândul meu urez bun venit ambasadorului Statelor Unite și nu pot decât să-l felicit și pentru alegerea de a se căsători cu o spaniolă. Acum, în primul rând, aș vrea să spun că și eu sunt uh, conștientă de oportunitățile pe care ne le aduce un acord ca ttip pentru creșterea economică, ocuparea, competitivitate, etc. Însă nu cred că orice fel de TTIP ne va conduce acolo. Mai devreme s-a vorbit despre ceva care ține de bunul simț. Ne-ați spus că trebuie să așteptăm uh, rezultatele scrise ale acordului în urma negocierii pentru a judeca. Desigur, trebuie să așteptăm să vedem textul final, dar să nu, uh, să nu uităm că o anumită neîncredere, uh, o mare reticență se manifestă încă de pe acum. Deci, dacă ne dorim să le putem pune capăt, trebuie să oferim și o informare adecvată publicului larg. De aceea există mai multe mm, puncte care mă îngrijorează și m-aș bucura dacă ne-ați putea mm, da câteva lămuriri. Mai ales ne-a spus că mm, în principiu, nivelul de informare a uh, parlamentarilor din Statele Unite ar trebui să fie similar cu al nostru aici în Parlamentul European. Deci aș dori câteva precizări pe această temă, pentru că noi, parlamentarii europeni, nu suntem uh, mulțumiți de nivelul de informare, de gradul de informare la care avem acces. Deci mie mi se pare o problemă destul de uh, interesantă. În al doilea rând, aș dori să cunosc părerea dumneavoastră în ce privește acest tip de instrument ISDS în cadrul acordului CETA. Un pic mai devreme, ministrul italian care reprezintă deci Consiliul, președinția, ne spunea că din punctul de vedere al Statelor Unite, acordul nostru UE-Canada este uh, incomplet, uh, insuficient. Aș vrea să știu de ce anume este văzut așa. Mulțumesc, domnul ambasador Gardner, aveți cuvântul. Well, I'll try to be brief. Those were all very... <laughs> I don't know how many questions... Bine, voi încerca să răspund cât de concis se poate la această serie de întrebări. Dați-mi voie să încep cu întrebarea um, comisarului Reding. Um, personal am fost implicat și în dosarele Safe Harbor, sfera de securitate și în dosarul TTIP și am colaborat cu toate instituțiile din Statele Unite de resort. Și, uh, bineînțeles, tocmai pentru că sunt subiecte atât de importante, avem și un proces de negociere complex. Ați menționat, doamna Reding, așa numitele 13 recomandări uh, transmise de comisie anul trecut și uh, vă pot asigura că aceste recomandări au fost primite și studiate cu cea mai mare atenție. Uh, este de adevărat că ultimele două din aceste 13 recomandări, care sunt legate de chestiuni de securitate națională, sunt puncte mai sensibile. Și dacă mă gândesc chiar la ce ați spus chiar și dumneavoastră, a trebuit ca toate aceste dispoziții, acest uh, tip de legislație, bineînțeles, să funcționeze într-un mod de protecție generalizată și doar cu anumite excepții pe aici, pe acolo. Deci, bineînțeles, uh, trebuie să avem mare grijă la modul în care gestionăm aceste date care uneori sunt folosite de către serviciile de informații. Trebuie văzut foarte bine cum tranzităm aceste date. Uh, dacă totuși s-a întârziat până și până astăzi, trebuie spus că în parte este și un motiv tehnic, pur și simplu anumite rapoarte au fost transmise cu întârziere către Casa Alpă. Dar uh, cred că ne apropiem de uh, un, o analiză finală și chiar am încredere că vom putea uh, răspunde în mod favorabil acestui set de cereri adresate anul trecut de către Comisia Europeană. Vom putea continua procesul de negociere. În ce privește acordul TISA, Uh, trebuie să mărturisesc că nu sunt exact la curent cu întrebarea pe care a spus-o. Trebuie să revin ulterior cu un răspuns. Mai departe, suntem cu totul de acord. Situația de astăzi nu mai este la fel ca cea din urmă cu 10 ani, mai ales pe o temă legată de transparență. Și uh, tocmai uh, uh, întotdeauna am fost conștienți de acest lucru și uh, tocmai de aceea am, am constituit grupuri noi de consilieri și am acordat timp suficient și pentru consultări cu societatea civilă de ambele părți. Ce deci am deschis un, un proces mult mai complex poate decât în trecut, fără precedent. Deci cred că asta arată angajamentul nostru pentru transparență. În ce privește instrumentele ISDS, uh, da, în mod clar, uh, nu avem același punct de vedere asupra acestui sistem. Dar uh, eu ce vă pot spune, am o experiență lungă de lucru cu aceste instrumente, de foarte mult timp, cu ani în urmă, când aproape nimeni nici nu știa că există. Dar uh, tot ce vă pot spune este că uh, ideile, principiul reținut și propus în negociere se inspiră tocmai din lunga noastră experiență și nu am preluat decât uh, ceea ce a fost dovedit în timp ca fiind uh, util și eficient. Uh, și la ce mă refer de fapt? Ce s-a evocat aici cum că se, uh, se încearcă legarea de mâini și de picioare a legislatorului în fața intereselor comerciale? E bine, pur și simplu nu este adevărat. Uh, pentru ca un astfel de instrument ISDS să fie aplicat în favoarea unei companii, ar este nevoie să se probe, să se demonstreze că a fost o, o situație de discriminare, de încălcare a drepturilor sau a legilor și atâta tot, în niciun caz de un favoritism. Situații similare de, mm, uh, s-au mai întâmplat în lume. Uh, mari companii, uh, genul Philip Morris, care au avut litigii cu, cu guverne puternice, cum ar fi în Canada și așa mai departe. Și până la urmă, deci până și aceste cazuri celebre între multinaționale și Canada, să zicem, unele dintre ele încă nu au fost, uh, nu s-a luat o decizie, deci nu putem acum să spunem că neapărat companiile vor fi favorizate de un astfel de instrument. Pe de altă parte, acest sistem permite guvernelor să uh, pună la dispoziție linii directoare clare, detaliate în anumite uh, domenii pe care întreprinderile trebuie să le respecte. De asemenea, sunt, se precizează mai bine modul în care serviciile publice pot și trebuie să desfășoare activitatea. Deci este în interesul tuturor uh, părților. Deci vă, vă asigur și repet că nu cred că un astfel de instrument ISDS îngrădește cumva dreptul guvernului sau al legislatorului de a uh, reglementa. În final vreau să vă spun celor care cred în protecția mediului, pentru că sunt mulți verzi în sală, nu este vorba de aici doar de un instrument pentru marele companii pentru a submina aceste valori de sănătate și de mediu. E vorba de foarte multe cazuri care există deja în Spania în fața curților pe rol pentru că Spania a adoptat legislație care a încurajat investitorii, de exemplu, să investească în energii regenerabile, în centrale eoliene și solare și guvernul spaniol a decis să um, revoce acele legi care dădeau facilități pentru cei care construiau așa ceva, iar acum pentru cei care sunt sceptici în această sală, credeți că este greșit ca investitorii să zică că nu a fost corect ce a făcut guvernul? Nu este incorrect, pentru că nu se poate retra retrage o legislație care a dus la investiții de sute de milioane de dolari și uh, care după aceea uh, o legislație care a fost retrasă. Mă bucur foarte mult să discut cu oricine din această sală de care este sceptic față de acest mecanism și să dau argumente. În, ce, în ceea ce privește TPA-ul, cred că uh, acordurile de parteneriat și comerț trebuie să continue. Cred că nu este pentru prima dată în istorie în care putem spune că facem progrese pe mai multe negocieri comerciale și nu avem neapărat întotdeauna toate autoritățile de partea noastră. Nu este neobișnuit deloc. Nu trebuie să mă credeți pe cuvânt, însă, dar am vorbit cu mai multă lume care a trecut prin Congres uh, alte acorduri comerciale care sunt acum uh, liderii unor uh, entități, comerciale, entități de business antreprenoriale în domeniu și ei îmi spun că, de fapt, trebuie să se ajungă la un bun acord pentru ca să se poată vota pozitiv. Deci eu cred, eu cred ce îmi spun ei. Însă întrebarea este când se va realiza așa ceva. Nu pot să vă spun încă când se va realiza, dar noi credem în continuare că se poate încheia acest acord până la sfârșitul anului 2015. Am auzit că s-a discutat și despre Mistral, ați menționat acest uh, punct. Noi ne-am exprimat uh, poziția și nu numai noi și alte țări uh, din Europa și-au exprimat părerile despre această vânzare și nu mai am nimic de adăugat. Înțeleg că dacă s-ar reanula, foarte multe penalizări ar trebui să fie plătite. Dar, într-adevăr, E vorba de o vânzare foarte nefericită în momentul de față, având în vedere situația din lume. Ați spus de asemenea că um, estimările de creștere pentru TTIP sunt prea ambițioase. Poate că sunt prea ambițioase, dar eu vreau să vă spun că ce contează dacă sunt prea ambițioase? Europa are nevoie de creștere, are nevoie de locuri de muncă și un lucru de care suntem siguri este că uh, acest acord va aduce creștere, va aduce locuri de muncă. Putem noi să spunem că o creștere de 5% din PIB nu este de bună sau va dura prea mult timp pentru a fi atinsă? Eu nu cred că putem să ne permitem acest lux. Avem nevoie de orice uh, creștere chiar azi. Nu există atât de multe facilități existente, nu există atâtea pârghii posibile. Poate că agenda digitală, poate reforma pieței muncii, putem să nu fim de acord pe toate punctele, dar un lucru este evident, TTIP-ul este una din cele mai mari pârghii de creștere care există. Transparența știu că este un lucru necesar în uh, toate domeniile, s-au făcut multe comentarii pe această temă și am uh, răspuns domnului Martin deja în acest sens. Nu putem să oferim mai multă transparență în aceste negocieri decât uh, ne o cer, uh, ne, le dăm membrilor Congresului. Ei sunt mulțumiți de această transparență, membrii personalului au acces la textele de negociere. Nu putem să facem mai multă transparență pentru unii decât pentru alții și nu știu exact cum să vin în întâmpinarea dumneavoastră și a îngrijorărilor dumneavoastră altfel. Mi-e teamă că nu se poate face mai mult. Uh, Aș vrea doar să adaug un lucru. Trebuie să vă asigurați că cei care sunteți sceptici în legătură cu transparența vă duceți și pe toate site-urile înainte să judecați dacă suntem sau nu suntem transparenți. Există foarte multe informații pe internet. Mandatul de negociere la care v-ați referit este pe pagina noastră de web, este în raportul grupului înalt către Congres. Nu este nimic secret aici, nu există nimic care nu este transparent sau deductibil în ceea ce am Um, oferit și nu am limitat nici țările de lectură. Dumneavoastră trebuie să puteți să aflați ceea ce doriți să aflați. În legătură cu achizițiile publice, aș spune doar că există destul de multe mituri în legătură cu achizițiile publice în Statele Unite. Da, suntem, uh, într-adevăr, uh, acționăm ca în America, dar suntem de acord că deschidere uh, în America sau în Europa este similară. 300 de miliarde este, este deschiderea piețelor pe care le oferă ambele părți în ceea ce privește achizițiile federale și subfederale. Cererile făcute pentru a ă, încerca să schimbăm anumite lucruri în acest domeniu în America vor fi contraproductive. Ceea ce cerim noi europenilor este să fie cât se poate de specifici față de interesele lor comerciale. În momentul în care va fi clar care va fi uh, interesul european, putem să răspundem la el. Noi avem în sistemul nostru constituțional guvernul federal care să poate să mandateze statele despre felul în care își folosesc banii din impozite, dar în momentul în care acționăm în uh, OMC, de exemplu, trebuie să vedem care sunt angajamentele globale și cred că cel mai bine este ca să convingi un guvernator sau un legislator că trebuie să participe la aceste negocieri, este să-i arăți, să-i prezinți care sunt avantajele pe care statul lui îl le va obține din semnarea lui. Barierele tarifare nu sunt bune, într-adevăr un coleg a spus că nu este un lucru bun și așa este, poziția noastră este aceeași, noi am înaintat o ofertă care a fost considerată prea scăzută, văd că dați din cap, deci nu este din altceva pe masa de discuții. Noi vrem să vedem o eliminare pe totală a taxelor pe bunuri și suntem în discuție cu Comisia despre cum și când vom putea îmbunătăți oferta noastră. Încercăm și noi să ne o îmbunătățim, dar nu se știe exact încă când. Un, un capitol special pe energie este din nou de, întrebare deschisă, nu se știe dacă este necesar sau dacă mai degrabă să adăugăm teme legate de energie în celelalte capitole. Apreciez faptul că ați pus această întrebare cu un anumit motiv. Bănuiesc că vă gândiți aici la exportul de gaz natural, uh, Având în vedere contextul geopolitic, este foarte importantă această resursă, dar probabil că știți că am început deja să discutăm și să vehiculăm în acorduri din partea Departamentului uh, de Energie licențe de export pentru 93 de milioane de metri cub de gaz, care ar acoperi un procent foarte mare din importurile de gaz natural ale Europei în momentul de față. Însă sunt de acord că simbolistica acestei acțiuni uh, ar fi mare dacă, de exemplu, la, într-un acord de liber schimb am avea o problemă de energie. Este important să știm că există o soluție. Deci dacă TTIP-ul se semnează, avem un acord de liber schimb care se aplică și deci o cerere de export suplimentar de gaz natural ar fi automată, într-adevăr. Am menționat uh, gazul, mai trebuie să mai rezolvăm această problemă până la sfârșitul anului. Am discutat de prevederile Americii în acest domeniu. În ceea ce privește uh, GI-urile. Avem uh, un sistem de, uh, specific de protejare a dreptului de proprietate intelectuală în uh, America pentru exportul de alimente nu se va încerca capturarea unei, uh, adică mm, achiziționarea unei părți de piață mai mare în Europa. Să știți că noi suntem într-o în ascensiune pe această piață și faptul că avem un sistem de mărci uh, și de registrare uh, a mărcilor nu a fost un obstacol la noi, cel puțin pentru creșterea exportului din partea din Europa, faptul că s-a impus acest sistem, îmi cer scuze, din partea Europei. Este clar că în anumite cazuri Europa au exagerat cererile lor în ceea ce privește indicațiile de origine geografică pentru că au uh, acoperit nume de alimente care puteau să fie generice sau semigenerice, de exemplu parmezanul, brânza parmezan pe care Europa spun că se confundă cu parmigiano reggiano, care este o formă tipică de parmezan și alte exemple ar mai fi și la alte brânze sau la vinuri. Există o discuție despre farmele, uh, fermele foarte mari agricole, cum poate Europa să com facă competiție acestor uh, uzine, ni s-a spus, din America, care sunt fermele noastre. Nu este așa, nu înseamnă că lumea va vrea produse ieftine și de proastă calitate. Există tot felul de ferme în America, există și ferme IMM și pot să vă spun că consumatorul american este din ce în ce mai conștient și mai sofisticat. Există loc pe piața noastră pe tot felul de, pentru tot felul de produse, fie cele proaste și ieftine și cele mai de calitate și bune, chiar importate din Europa. Și cred că este un mit faptul că, în primul rând, Europa nu poate să facă față competiției și că americanii nu știu să aprecieze produsele de calitate care vin din Europa și care vin, de exemplu, dintr-o parte anume a Europei și au uh, o marcă legată de ele și sunt făcute cu ingrediente speciale. Sunt de acord că Consumatorul este cel care trebuie să aleagă ceea ce dorește să mănânce, numai că nu trebuie că politicienii să decidă pe motive politice ceea ce dorește să mănânce consumatorul. Este evident că există foarte multe state membre care întotdeauna 100% votează împotriva avizului științific al FAO. 100% din timp. De ce? Și pentru că nici nu trebuie să-și justifice decizia, ci doar trebuie să spună că nu sunt de acord. Mi-ar place să mă întâlnesc cu aceste țări care sunt împotrivă, care să-mi spună pe bază tehnică și științifică că de ce nu au fost de acord cu avizul dat de Asociația um, federațiilor uh, științifice în domeniu. Nu cred că se bazează pe știință, se bazează numai pe politică și aceasta este problema pe care o avem noi astăzi. Am mai fost și o întrebare finală despre CETA. Cred că, trebuie să vă spun sincer, că nu am trecut prin prevederile CETA, deci nu pot să vă răspund. Vreau să vă mulțumesc, domnule președinte, oricum pentru că m-ați invitat astăzi. Într-adevăr, a fost o ocazie să putem discuta despre aceste subiecte, dar vom mai avea și în următoarele luni ocazia să discutăm și, după cum am spus și în remarca mea introductivă, ușa mea este întotdeauna deschisă. Vreau un dialog onest și transparent pe care sper să-l doriți și dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule ambasador. Sunt convins că vom mai avea ocazia să discutăm despre aceste subiecte, poate și despre ISDS și CETA și consecințele acestora pe TTIP. Mulțumesc foarte mult și rămânem în legătură, dragi colegi. Vă rog să părăsiți sala numai Uh, coordonatorii mai rămân în sală, avem acum reuniunea coordonatorilor și aceasta este o reuniune în camera, deci vă rog foarte mult pe toți cei care nu trebuie să stea în sală să părăsească sala.